Liebe Kollegen, liebe Kollegen, würde ganz gerne die Sitzung eröffnen. Habe a little problem, weil der erste Punkt. Bună dimineața! Pentru primul punct, raportorul încă nu este prezent. Întrebarea este dacă putem face schimb. Dar probabil nici asta nu merge pentru că nici ceilalți colegi nu sunt aici. Putem uh, presupune, spune domnul Bütikofer, să uh, raportul ca fiind uh, discutat. <laughs> Haideți să vedem unde am avea prezență la punctul 15, dar nu știu în ce măsură raportorii din umbră sunt aici. O secundă.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 Încerc să vă fac încă o propunere. Ar fi posibil să discutăm uh, la, ca prim punct uh, punctul 15 al domnului Machinchievici sau e o problemă pentru colegi? Putem face asta? Sunteți de acord? Și atunci schimbăm. Singura problemă cred că doamna Hochmarin nu este aici. Doamna Volian poate că vine și s-ar supăra dacă tratăm asta ca prim punct. I think Rivasi is not going to be here either. Cred că nici doamna Rivasi nu va fi aici. Bună dimineața! Începem cu punctul numărul 13. E vorba de avizul redactat de domnul Eller, atacuri împotriva sistemelor informatice și a abrogarea deciziei cadru a Consiliului. Trebuie să procedăm rapid. Avem uh, trei puncte de discutat înainte de voturi, așadar trebuie să fim succinți. Cristian Eiler are cuvântul. Mulțumesc că după ce ieri uh, <clears throat> domnul președinte a fost cu mine foarte uh, gentil, uh, voi încerca să fiu succintă, pe scurt, pe lângă amendamentele prezentate de mine nu există altele vis-a-vis -vis de textul meu. În plus, colaborarea dintre comisii este foarte importantă pentru că pe fond uh, răspunde liber, dar uh, am încercat uh, să facem un efort comun pentru îmbunătățirea securității cibernetice. În acest caz, ITRE nu este la fel de implicat pentru că aici este vorba mai mult de cadrul legal. De aceea am încercat să nu venim cu prea multe amendamente, însă am uh, reușit să cădem de acord cu doamna Holmeier să și preia într-adevăr atunci amendamentele noastre în număr mai mic. Este în mare vorba de un cadru legislativ unitar pentru combaterea criminalității cibernetice, pentru a acoperi diferite lacune existente în legislație în momentul de față. Ne-am concentrat asupra problemelor pentru care este responsabilă comisia noastră, track and trace, de depistare a Uh, persoanelor care uh, fac astfel de atacuri în internet, uh, spionaj cibernetic, terorism cibernetic și cred că în acest fel am putut completa în mod important raportul doamnei Holmeier. Asta uh, ținând cont de faptul că pagubele estimate pentru economia europeană sunt de 200 de miliarde de euro și că cele mai multe dintre aceste incidente nu sunt urmărite în fața justiției. De aceea încercăm o o strategie coerentă a Uniunii Europene la această temă, atragem atenția asupra riscurilor economice, în special pentru IMM-uri, pentru că acestea sunt uh, foarte afectate, posibilitățile lor de a se apăra fiind uh, mai mici ținând cont de costuri. Atragem atenția asupra dimensiunii internaționale a problemei și a necesității cooperării cu state terțe. Uh, facem trimitere la ENISA și în detaliu la câteva puncte unde încercăm să nu <clears throat> tratăm chestiunea cu superficialitate pentru că datele uh, informatice sunt uh, până la urmă și un model informatic pentru acele societăți care nu uh, au un comportament uh, uh violent în acest spațiu. Mulțumesc, domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut opinia domnului Eller uh, și să i mulțumesc pentru munca depusă. Uh, este un pachet mai important acesta referitor la prevenirea atacurilor informatice. Consider că opinia domnului Eller a acoperit cea mai mare parte a punctelor pe care și noi le considerăm importante și uh, în general o să o susținem. Uh, eu consider că, așa cum am mai discutat și la hearing și ieri în cadrul ENISA, că cel mai important lucru este să acordăm acestei uh, agenția noastră uh, mai multe atribuțiuni în acest domeniu și să aibă un rol principal în prevenirea atacurilor, pentru că Armonizarea și definirea sancțiunilor este foarte simplu de făcut, dar uh, este foarte clar că acest lucru nu va preveni uh, și nu va micșora numărul de atacuri uh, informatice. Încă o dată susținem opinia domnului Eller. Mulțumesc. Nu mai avem alte intervenții. Ba da, doamnă Madurel, vă rog. Eh. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mie mi-ar aș dori, eu aș dori doar să reamintesc că conținutul acestei eh, directive este vital pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europeană și noi de aici, de la Bruxelles, trebuie să facem tot ce putem, după cum s-a spus aici, ca să asigurăm funcționarea corectă a acestui sistem de informații. Pentru, da pentru asta e nevoie de o infrastructură fundamentală. Asta este importantă și pentru dezvoltarea societății informațiilor și pentru dezvoltarea noastră economică și socială. Însă, sigur că lupta uh, contra atacurilor cibernetice constituie doar o parte, deși foarte importantă, însă doar o parte a strategiei Uniunii pentru asigurarea fiabilității sistemelor și rețelelor noastre de informații și de comunicații. Uh, există însă și alte riscuri, de exemplu disfuncționalități legate de fenomene naturale sau de erori umane. Sigur că aceste noi tehnologii depășesc frontierele naționale, așa încât uh, niște atacuri pot uh, amenința un, un sistem global până la urmă. E important și aspectul legislativ deci, uh, o modificări eventuale aduse codului penal în statele membre pe aceste atacuri informatice. Uh, eu sunt raportare pentru uh, acest raport în Subcomisia pentru Securitate și Apărare și aș dori să vă prezint acum anumite amendamente pe care am depus la această comisie care doresc să sublinieze importanța Uh, ticurilor și să asigure și bunăstarea, până la urmă, a cetățenilor europeni prin bună funcționare a sistemelor noastre. Am mai pus accentul și pe faptul că amenințările la aceste sisteme de informații sunt reale și sunt imediate. De aceea avem nevoie și noi să avem o reacție imediată și coordonată la nivel european dată fiind rapida eh, extinderea acestor sisteme, funcționarea lor corectă a devenit unul din pilonii securității europene. Apoi, eh, și legat de ce am spus adineauri, aceste noi tehnologii ale informației depășesc frontierele naționale. De aceea e necesar să avem o coordonare la nivel european, însă, dat eh, fiind caracterul global, mondial al acestor tehnologii, trebuie să ne gândim și la cooperarea internațională, nu doar europeană în acest domeniu, pentru că problemele au caracter internațional, deci trebuie și găsite soluții cu caracter internațional. Apoi, ideea de a crea un coordonator european, cred eu că e esențială, însă trebuie să subliniez că nu trebuie să suprapunem activitatea acesteia cu uh, activitățile agențiilor deja existente, cum ar fi ENISA. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Biticofer. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Ah. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung. În interesul uh, accelerării procedurii voi renunța la intervenția mea de acum. Bine, spune președintele, nu pot să rețin toate aceste amănunte. Mai sunt alte intervenții? Dorește domnul Eiler să mai spună ceva? Văd că nu. Dorește comisia să mai adauge ceva? Văd că nu. Atunci încheiem acest punct de pe ordinea de zi și ne bucurăm de următorul punct, și anume punctul 14. Aici este vorba de relațiile între Uniunea Europeană și China. Trebuia să mai adaug că pe 11 octombrie la ora 12 este termenul de punere a amendamentelor la punctul 13. Încă o dată trecem la punctul 14, dezechilibru comercial între Uniunea Europeană și China. Domnul Jadot este raportor, este și prezent și acord cuvântul. Mulțumesc și uh, bună dimineața tuturor. Deci, în legătură cu raportul ăsta, încă nu avem raportul din propria inițiativă a doamnei de Sarnez în uh, Comisia INTA, Totuși, aș avea câteva puncte pentru început. În primul rând, există un dezechilibru profund în relațiile comerciale între Uniunea Europeană și China. E un dezechilibru care are tendința să se accentueze, de altfel. Sigur, problema mărfurilor. Aici Europa rămâne exportatoare netă, spune eu, în ce privește, în ce privește și investițiile, dar în comerțul cu mărfuri avem aici probleme reale. Probleme, credem noi, legate de mai multe aspecte care țin mai întâi de o problemă cu caracter instituțional. Europa nu are o politică industrială clară. Europa adesea acționează foarte divizat față de China și vedem că de fiecare dată când se efectuează o vizită din partea guvernului chinez, fiecare șef de stat sau de guvern european e foarte fericit să semneze câteva contracte adesea supraestimate, însă care nu modifică cu nimic abordarea europenilor față de China. La nivel european, adesea China reușește să ne divizeze și în absența unei politici industriale europene și a unei abordări coordonate față de China, noi nu putem să avem o reacție nici la uh, uh, oportunitățile pe care ne le reprezintă China, dar nici la provocarea pe care o reprezintă China. În acest aviz am pus niște puncte principale. În primul rând e vorba de coordonare și trebuie să avem o politică industrială europeană. Din păcate, încă nu există. În al doilea rând, e clar că există o problemă importantă în ce privește diferențele între modelele economice și sociale de protecția salariaților și, sigur, problema cea mai cunoscută, cea mai mediatizată, protecția proprietății intelectuale. Și credem noi că astăzi și ăsta e centru, cred eu, punctul central al avizului Comisiei pentru Ocupare. Lipsa respectării și exercitării drepturilor sociale în China e un element care uh, își aduce și el contribuția la acest dezechilibru al schimburilor între Uniunea Europeană și China. Deci noi propunem în acest aviz, în același timp, să consolidăm caracterul nu defensiv, ci protecționist, deci instrumentele europene care să permită ca schimburile cu China să fie mai echitabile. Mă gândesc la drepturi sociale, drepturi, drepturile de proprietate intelectuală, normele sanitare. Noi credem că e urgent ca în cadrul unei politici industriale europene și de protecție a piețelor europene, Europa să găsească forme de condiționalitate a schimburilor sale cu China, pentru că o parte din importurile provenite din China, sau în cazul în care o parte din importurile din China nu corespund obiectivelor și normelor mele sociale, sanitare, de mediu și de protecția proprietății intelectuale. Aș mai spune că ar trebui să existe și un aspect mai ofensiv. Europa și China, aș spune, sunt continente sărace în resurse. Am avut un raport foarte bun în legătură cu resursele naturale aici la Parlamentul European și cred că în ce privește miza resurselor eh, a unei economii verzi eh, tehnologia. Există șanse formidabile de parteneriate cu China, dar unde noi trebuie să fim, foarte, să fim foarte clari în ce privește transferul de tehnologie și pro, protecția proprietății intelectuale. Aici cred că trebuie să propunem și să dezvoltăm un parteneriat uh, veritabil cu China. Ăsta ar fi centrul documentului, deci un diagnostic destul de nefavorabil în legătură cu capacitatea Uniunii Europene azi de a negocia cu China, deci o abordare necoordonată, absența unei politici industriale clare, o consolidare a dispozitivelor noastre de protecție, fie a salariaților în Europa și în China, protecția mediului înconjurător, protecția sănătății și a proprietății intelectuale, și apoi o miză, deci o abordare mai ofensivă, constructivă, uh, deci parteneriate bazate mai ales pe economia verde și a uh, lipsei de resurse pe care trebuie să ne asumăm și noi și chinezii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau pentru început uh, cuvântul colegului Pirilo. În ritardo E, non Da, în primul rând, vă rog să mă scuzați pentru întârziere. N-am auzit uh, începutul discuției. Da, știu că raportul acesta este foarte bun și sunt de acord uh, cu punctele sale principale. Sigur, China pentru Europa e un partener economic și comercial important Acum, relațiile noastre cu China trebuie intensificate, însă rămân aspecte importante în legătură cu care trebuie să insistăm ca să creăm relații comerciale bazate da, sull'equità de la concorrență pe res, deci bazate deci pe respectul uh, normelor comerciale și statului de drept. În materie de proprietate intelectuală, deși s-au făcut multe progrese în legislația chineză, mai rămâne de văzut cum vor fi puse în practică noile legi. Îmi doresc ca acordul China-UE, pentru care s-au alocat mai mult de 16 milioane de euro, să poată să uh, facă să demareze un sistem uh, eficient și de încredere. Ar fi un prim pas, pentru din păcate, de multe ori produsele europene pe piețele uh, chinezești au apărut cu prețuri care nu includeau costul cercetării și dezvoltării susținut acest cost de întreprinderile noastre. Apoi mai trebuie să reamintim, cum, a cum a făcut și Comisia în raportul din luna iulie, că rămân bariere cu caracter netarifar care continuă să existe pe piața chineză pe, față de întreprinderile europene. De exemplu, o taxă specială pe exportul unor materii prime, industrie miner, de minerale, de exemplu, sau pos, posibilitatea pentru agențiile externe să participe la licitații. Aici există obstacole, dar există un, un aspect în legătură cu care vă atrag atenția. Deci dificultatea de acces pe piața chineză. Sigur, multe ramuri ale economiei chineze și rămân inaccesibile pentru economiile externe, deci trebuie să... Din păcate există legi care avantajează uh, întreprinderile naționale, deci cadrul normativ nu constituie o bază bună pentru un comerț echitabil între, între întreprinderile chinezești și europene. Și un alt punct important, protecția drepturilor umane. Au fost făcuși, făcute progrese, dar eu cred că mai ales în ce privește uh, aspectul social și de mediu, trebuie făcute noi progrese și de durată. Aici uh, eu intenționez să depun uh, anumite amendamente în acest sens la raport. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Hall. I very much welcome. Da, mulțumesc. Salut acest raport și sunt de acord cu comentariile făcute. Sigur, există politici protecționiste uh, pe care China le-a utilizat și asta ne îngrijorează da, sunt de acord cu un număr de puncte și mai ales modul pozitiv în care documentul se ocupă cu resurse naturale și modul în care ne putem noi ajuta pe noi și ne îmbunătățindu-ne strategia globală cu noi resurse, deci sunt multe de făcut pentru a depăși problemele restricțiilor chinezești aici. Dar am uh, o preocupare la alineatul 3 consider că noi în Uniunea Europeană sunt beneficiem din relațiile de liber schimb și cred că trebuie să avem grijă să nu reacționăm la unele din dificultățile evite în relațiile cu China, adoptând o atitudine protecționistă. Eu înțeleg problemele existente cu mărfurile care circulă pe piață, care sunt sub standarde și care nu-și joacă rolul, deci nu corespund cu descrierea de pe pachet. Dar i-aș sugera ca abordarea de la sfârșitul liniatului 3 cu măsuri de ajustare și uh, această încercare de a rezolva problema să fie modificată, să ne concentrăm pe uh, supravegherea propriilor noastre piețe, care nu prea funcționează, se știe. Știu că toți am uh, auzit ce au de spus reprezentanții industriei care s-au plâns, spunându-se că nu se fac destule, spunând că nu se fac destule ca să ne asigurăm că produsele importate în Uniunea Europeană sunt conforme cu standardele europene. Și una din dificultăți a fost că supravegherea pieței ține de competența statelor membre și a fost dificil să ne asigurăm că toate statele membre alocă destul de resurse pentru a forma personalul în acest sens. Și trebuie să examinăm foarte atent modul în care putem îmbunătăți supravegherea piețelor și să ne gândim și dacă nu putem face ceva la nivel european ca să ne asigurăm că indiferent de statul membru, de, în fine, că în orice stat membru se respectă anumite standarde, ca să avem relații comerciale pe picior de egalitate cu China. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Domnul Ana, mulțumesc, domnule președinte. Cred că așa e, de mult era cazul să avem un, un, un raport de acest tip. În 2008, la începutul crizei internaționale, credea că Parlamentul European uh, urma să discute cu chinezii de ceea ce urma să se întâmple, pentru că în acel moment China deținea 1900 de miliarde de dolari în rezervă. Și ni s-a explicat în Parlamentul chinez că accentul se va pune pe piața internă, dar uh, rămânând relațiile comerciale. Acum suntem în 2011, trei ani mai târziu, suntem în plină criză, China deține 3.000 de miliarde de dolari de uh, rezervă. În momentul în care țările europene sunt în uh, bucluc, chinezii aproape și-au dublat rezervele de dolari, asta doar în trei ani. Domnule Jadot, Ați înțeles, deci, de ce nu vom ajunge aici un raport care să reprezinte un progres real. Eu am zis și la Comisia INTA și mi s-a spus întotdeauna că piața e cea care decide. Dar cei care fac comerț cu China au luat capital din Europa ca să investească în uzine chinezești și să aducă mărfurile înapoi în Europa. Deci astăzi industria europeană se află în recul și atâta timp când nu vom avea o politică industrială europeană care să vizeze și să răspundă nevoilor euro, europene, să structureze amenajarea teritoriului european, să financeze cercetarea și dezvoltarea, să facă astfel încât să avem o industrie competitivă, niciodată nu vom reuși să rezolvăm nu doar problemele de ocupare sociale și cele cu, ale relațiilor cu China și chiar eu am spus în Comisia INTA că e aberant să continuăm să nu spunem absolut nimic, să tăcem din gură, când o țară care nu respectă nicio lege internațională în ce privește uh, respectarea brevetelor și drepturilor intelectuale își permite orice, pentru că firmele europene participă la această parodie. Întâi, ele produc pe teritoriul chinezesc și apoi, într-un mod sau altul, aduc în Europa produse fabricate cu brevete europene, încălcând toate regulamentele internaționale. Diferența între costul de fabricație și costul de vânzare e atât de mare, încât miza este foarte mare. Beneficiile sunt enorme, deci e indispensabil și pentru ocupare, și pentru industrie, ca colectivitățile noastre teritoriale, toate, să poată beneficia din Uh, impozitare ca să structurăm teritoriul, să avem o politică industrială și să, e important să spunem clar lucrurile, pe, să spunem lucrurile pe nume. Sigur, trebuie să existe concurență, dar concurență echitabilă, echilibrată, nu una bazată uh, uh, pe înșelăciune și pe nerespectarea dreptului internațional. Doamna Hibner. Mulțumesc. Mulțumesc și antevorbitorilor mei, raportorilor din umbră. Este o chestiune esențială. China este o țară mare, un partener puternic și, desigur, nu e simplu să insistăm asupra unei concurențe corecte. Nu se poate face transfer tehnologic atâta timp cât uh, protejarea proprietății intelectuale nu este respectată. Sunt uh, de acord cu antevorbitorul meu. Trebuie mai întâi să creăm o politică industrială europeană. Trebuie să știm exact și să spunem clar cum vrem să tratăm China ca partener comercial pentru că trebuie să vedem, ne propunem într-adevăr să soluționăm anumite probleme sau dorim să privim China doar ca o piață de, desfacere pentru noi? Sau China să rămână atelierul de lucru al Europei, unde se produce în uh, condiții foarte dificile fără respectarea niciun, niciunor standarde în ceea ce privește protecția socială. Acum, sigur, întreprinderile pleacă în China pentru că acolo prețul uh, muncii este mai scăzut. Chinezii doresc să producă în continuare așa cum au făcut-o până acum. Întrebarea se pune dacă uh, Uh, pot deveni un partener. Întrebarea e, putem să ne vindem brevetele în China? și să acceptăm China ca partener comercial. Acest lucru nu se poate face decât dacă China respectă condițiile noastre. Și cred că în momentul de față ar trebui să avem o politică externă corespunzătoare, pentru că nicio politică comercială nu poate soluționa toate aceste chestiuni, pentru că chinezii nu sunt loiali pentru că practic prețuri de dumping și apelează la tehnologii ale firmelor europene care le-au dezvoltat fără să plătească pentru acest lucru. Mulțumesc, domnul Weber. Oui. Euh, la delegation euh, Union Européenne. Mulțumesc. Delegația Uniunea Europeană China, a cărei vicepreședinte sunt acum 10 zile, a primit vizita unei delegații din partea Camerei de Comerț uh, Europene din uh, Beijing. E vorba de personaje care uh, reprezintă economia chineză și cunosc foarte bine economia chineză și ia să vedem ce ne spun ei. Ei ne spun că în ciuda oportunității, șanse enorme reprezentată de piața chineză pentru uh, firmele europene și haide să spunem că niciunul nu uh, uh, îndrăznește să se opună unei concurențe injuste și trebuie să se mulțumească cu resturile. Uh, vom uh, celebra 10 ani de la aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului. În 2001 s-a întâmplat asta și s-au făcut uh, atunci multe promisiuni, din care multe n-au fost respectate. China. De acum e, de a doua, e a doua emisiune pe plan mondial, cu aproximativ 11% din comerțul internațional și firmele sale sunt lideri în numeroase domenii, inclusiv uh, industriile viitorului, de exemplu panourile fotovoltaice. Dar la fel de numeroase sunt și angajamentele pe care nu și le-a asumat niciodată sau și le-a asumat doar parțial sau nu le-a aplicat niciodată. Își schimbă în continuu legile, Uh, și autoritățile administrative sunt uh, abuzive. China joacă un joc dublu inacceptabil. Asta înseamnă că ei beneficiază de deschiderea uh, piețelor noastre, însă aplică restrângeri în legătură cu accesul întreprinderilor noastre pe piața chineză, mai ales în sectoarele identificate ca fiind strategice de către guvernul de la Beijing. M-aș referi la câteva exemple aici. De exemplu, din 22.000 de licențe în telecomunicații acordate din 2001, doar 14 din 22.000 au fost acordate unor întreprinderi din străinătate. În sectorul bancar, operatorii care nu sunt chinezi dețin mai puțin de 2% din uh, cota de piață în uh, construcții publice. Nici o firmă străină nu a primit autorizație să participe la șantierele de, pentru Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Și nici astăzi nu există nicio firmă străină care să aibă acces la uh, piața publică. Exemplele sunt o mulțime, mai ales în domeniul căilor ferate. Și deja, iată, vă dați seama cât de mare este problema, doar prin câteva exemple. Până la urmă, ajungem la un deficit comercial uriaș, care s-a triplat în 10 ani și a ajuns la 170 uh, de miliarde de euro în 2010. Ăsta e deficitul Uniunii Europene față de China. 170 de miliarde de euro. Acest lucru sigur afectează toate statele membre, inclusiv Germania că în 2010 s-a creat prăpast. E Bun, asta cu excepția Irlandei și Finlandei. Bun, acum uh, nici nu e de mirare că opinia publică se teme de această situație. Uniunea Europeană poate juca pe picior de egalitate cu China să nu uităm că Uniunea Europeană e primul partener comercial al Chinei, deci trebuie să cerem o reorientare radicală a dinamicii schimburilor comerciale actuale, responsabile parțial de criza economică actuală. Trebuie să cerem asta pe baza a două pilon, da, doi piloni fundamentali, echilibru schimburilor și reciprocitatea condițiilor comerciale. Deci un fair trade, un schimb echitabil, bazat pe două principii, principiul reciprocității, principiul echilibrului. Unul uh, nu poate exista fără altul și nu putem continua să deschidem piețele noastre fără să cerem ca și chinezii să o facă. În momentul în care prim-ministrul chinez, domnul Wen Jiabao, cere în mod uh, prietenesc, dar insistent ca Uniunea Europeană să facă un gest și să acorde țării sale statutul de economie de piață înaintea datei prevăzute, adică 2016, e timpul ca Uniunea Europeană să adopte o abordare fermă în legătură cu problema deficitului comercial. Uh, trebuie să utilizăm instrumentele pe care le avem la dispoziție, că dacă nu, va fi din ce în ce mai dificil să uh, uh, luptăm împotriva reacțiilor negative care apar în, în, în opinia publică europeană. Trebuie să facem toate eforturile cu partenerii noștri să există o reciprocitate pozitivă, adică să se îmbunătățească accesul întreprinderilor noastre pe piața chineză, pentru că toată lumea e interesată de asta. Sigur, nu trebuie să forțăm lucrurile, pentru că dacă nu, s-ar putea să ajungem într-un scenariu în care toată lumea e de pierdut. Lucru care poate ar conveni chinezilor. Domnul Bitecofer. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să se creeze o coaliție protecționistă pan parlamentară, vreau să intervin și eu puțin. Cu siguranță că există dificultăți și există și critică um, fondată, dar există și clișee. În ce privește protecția proprietății intelectuale, toți aceia care s-au ocupat de această problemă în ultimii ani constată progresele făcute de China în ultimii ani nu pentru că uh, îi tărâm prin tribunale, ci pentru că uh, economia chineză însăși a recunoscut că firmele trebuie să-și protejeze proprietatea intelectuală dacă nu doresc să fie uh, exploatate și lăsate în urmă de concurență. Și în alte domenii există evoluții pozitive. Deci, când vorbim despre toate aceste chestiuni, haideți să nu uh, postulăm aici unilateral anumite adevăruri absolute. Așa numitul princip al reciprocității este, din punct de vedere strategic, unul uh, absolut irațional. Uh, sigur, așa, în principiu este frumos, dar când vine să aplici acest principiu, devine dificil de aplicat. Și nu ne folosește tot timpul. m-ar bucura dacă în dezbaterea pe această temă am organizat o audiere care să uh, reunească experți cu adevărat uh, consacrați în domeniu. Mulțumesc. Jado, din nou, da, mulțumesc. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că dezbaterea se va desfășura în Comisia ITRE, nu INTA. Că e dificil, sigur, întotdeauna să luăm în considerare și aspectele industriale, comerciale, toate sunt implicate până, până la urmă. Uh, eu eh, exprimat, par exemple, par... Euh, înțeleg eh, ce s-a spus aici. Eh, sigur, există opinia că trebuie să conservăm o dinamică de schimb din care să aibă de beneficia consumatorii noștri. Singura grijă aici, singura preocupare e că dacă ne protejăm consumatorii, nu prea ne, mai, nu prea ne gândim la, la lucrători, la climă, la dreptul social, drepturile omului, bazele, practic, ale unei comunități internaționale, cred eu. Deci criza în care ne aflăm astăzi, în Europa și nu numai, e și o criză a acestei logici, în care ă, noi tot spunem că suntem în slujba ă, consumatorilor, dar nu ne-am mai gândit la ă, salariați, nu ne-am mai gândit la resurse, până la urmă nu mai știm pe ce se bazează societățile noastre. Asta, asta ar fi primul lucru. Începește reciprocitatea. Eu înțeleg ideea că, până la urmă, chinezii profită de pe urma unui acces foarte ușor pe piața europeană și pe piața publică, de altfel, și uh, reciproca nu e valabilă. Dar nu știu dacă am putea uh, uh, crea un dezechilibru dacă nu dacă am zice doar ca chinezii să ne ofere exact ce le oferim și noi, care, cum va arăta concurența, cum va arăta competitivitatea între aceste două tipuri de economii diferite în acel moment, dacă fac o legătură cu multilateralismul astăzi, Organizația Internațională a Muncii funcționează prost, negocierile pentru climă sunt în impas și logica chinezilor și americanilor nu e să avem obiective comune în materie de climă, ci să avem o mare uh, consultare internațională în ce privește clima. Dacă vedem ce se întâmplă și cu drepturile omului, eu cred astăzi că regimul chinez e unul care nu evoluează destul de repede în materia protecției drepturilor sociale și beneficiază de exploatarea drepturilor sociale ca să facă concurență întreprinderilor europene și economiei europene. Dacă ne gândim la monedă, care, mă rog, nu ține de competența ITRE, dar oricum, la G20 nu are niciun fel de eficiență și nu e incapabil să se ocupe de problema monedei chineze. Sigur, se vorbește de subiectul ăsta, dar hai să fim serioși, dacă la G20 sau G8 s-ar fi luat o hotărâre care, se, care să se aplice în viața reală, ne-am fi dat și noi seama. Nu doar pentru că Sarkozy e președinte la G8 și G20 se va schimba natura acestui forum unde se fac mari declarații, dar ele rămân doar pe hârtie. Deci ce vreau să spun e că din momentul în care Europa nu e prima piață mondială, în ciuda sau însoțind multilateralismul, ăsta trebuie să fie și locul în care uh, se construiesc lucruri européenne, mais un lieu de définition de normes internationales. Un loc unde se definesc norme internaționale, fără să mm, arog aerea de superioritate uh, europeană. Și uh, fair play nu va avea sens decât Europa are norme puternice față de toți partenerii săi comerciali când e vorba de monedă, climă, drepturi sociale și altele. Mulțumesc! Mulțumesc că colegii Hennen și Weber au mai cerut cuvântul foarte scurt, domnule Enea. Da, foarte pe scurt, în legătură cu ce a spus domnul Butikofer. Noi aici, sigur, avem opinii diferite și avem dreptul să ne exprimăm. Asta e forța noastră, că avem păreri diferite, dar faptul că împreună, deși ne opun anumite poziții politice, dar știm să discutăm între noi domnul Butikofer spune, trebuie poate organizat o audiere cu cineva care știe ce spune. Dar îl invit uh, să se gândească ce spune, că data viitoare poate că voi schimba și eu foaia. Domnul Weber, da. La reciprocitate, n'est pas... Ce spune domnul Beautiful? Qu'est-ce que c'est que la réciprocité ce înseamnă réciprocité Dacă chinezii au dreptul să construiască un tronson de autostradă în Polonia, între Varso- Varsovia și Wroclaw, întreprinderile europene trebuie și ele să beneficieze de dreptul să construiască autostrăzi în China. Dacă chinezii pot să cumpere uh, firma Volvo sau Saab, atunci și întreprinderile europene trebuie să poată să aibă un capital majoritar într-o întreprindere de automobile în China. Astăzi nu se poate acel lucru. Niciun constructor european nu poate să aibă mai mult de 50% și, și acum se vorbește să se reducă asta la 49%. Dar nu putem să spunem, deci fie, fie lăsăm lucrurile așa și vedem ce se întâmplă peste 10 ani sau facem ca și chinezii și americani, deci ne apărăm și atunci fac apel la europeni să se apere. Asta nu înseamnă să fim ostili chinezilor. Eu înțeleg că e vorba de o piață uriașă și nu vreau să întoarcem spatele, ba din potrivă, însă, fără să fim naivi, să fim dinamici, să fim realiști. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este joia viitoare, 13 octombrie. Și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, revizuirea politicii europene de vecinătate. Colegul Marținchevici este raportor și îi dau cuvântul chiar acum. Dziękuję panie przewodniczący. Wzmocnienie regionalnych wymiarów Domnule președinte, vă mulțumesc. Am a, a um, uh, dimensiunii uh, regionale a politicii uh, de vecinătate este foarte importantă. Trebuie să găsim însă echilibru între dimensiunile estică și sudică ale acestei politici de vecinătate și cred că trebuie să facem același timp o prioritizare foarte clară. Relația cu vecinii noștri este din ce în ce mai importantă, în special în privința securității energetice, eh, modificărilor climatice și eh, energiilor regenerabile. Îmi cer scuze. Este foarte important să eh, dezvoltăm de aceea instrumente noi pentru această relație promovarea interconectării energetice, atât pentru gaz cât, pe, cât și pentru țiței, uh, gestionarea deșeurilor, siguranța atomonucleară uh, și alte elemente reprezintă cheia securității uh, energetice și de aprovizionare cu energie. Tocmai de aceea trebuie extinsă um, lista semnatarilor la tratatul privind energia Ehm, cum veți integra politicile de energetică și de securitate cu cea de vecinătate? Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai implicată în dialogul pentru cercetare și dezvoltare și ar trebui să găsim o ehm, cale nouă de a progresa aici. Eu înțeleg Comisia că, comi- că dorește Uh, să obțină uh, uh, fonduri suplimentare pentru IMACT în valoare de 1022 de milioane de euro, dar trebuie să observăm și niște noi evoluții în domeniul politicii de vecinătate. ar trebui și noi să formulăm obiective eh, ambițioase în ce privește cooperarea cu vecinii noștri. Ehm, perioada președinției poloneze, Comisia ar trebui să eh, înceapă să dezvolte, să pună la punct o nouă abordare în politica noastră de vecinătate, Uh, pe baza principiului more for more. Politica de vecinătate are o, este benefică în primul rând uh, uh, vecinilor noștri din sud și din est, care sunt principalii beneficiari. Evident, îi vrem să apropiem și pe aceștia de Uniunea Europeană. Doamna Madurel. Mulțumesc, președinte, dragi colegi. Primăvara arabă înseamnă că și Uniunea Europeană trebuie să-și revadă politicile externe și să răspundă voinței de democrație a acestor popoare. Noi nu vom avea succes decât cu o strategie integrată care să susțină, într-adevăr, un model economic inclusiv, capabil să reducă inegalitățile sociale și să creeze locuri de muncă. Avizul Comisiei Intre, aici mi se pare unul din cele mai importante. Eu am citit cu multă atenție raportul excelent care a fost uh, elaborat aici și sunt de acord cu raportorul, că anume sectorul cu cel mai mare potențial pe termen lung de dezvoltare economică e cel al energiilor renoibile. Însă, ca acest lucru să fie posibil, noi trebuie să susținem proiectele care oferă noi Uh, uh, surse de ocupare la nivel local care consolidează rețelele de infrastructură ale vecinilor și care permit și ca în aceste țări să se dezvolte un nou sector industrial. Aici uh, sunt de acord cu raportorul, sigur, acum în ce privește cercetarea, pentru că există o referire la repetare. crear la... Sigur că competitivitatea și crearea locurilor de muncă nu vor putea proveni decât dintr-un spațiu comun de cunoaștere și inovare. După cum știm, programele cadre sunt o formă foarte bună de uh, cooperare intercomunitară. Deci trebuie să ne asigurăm că formarea, educația în țările vecine care sunt incluse în acest proces de asociere vor constitui o parte importantă a politicilor noastre de vecinătate cooperarea, sigur, este un aspect esențial. Ca să putem face progrese și în ce privește liberul schimb, trebuie să co- cooperăm, sigur, foarte bine și în domeniul comercial. Trebuie să încercăm să avem și o convergență legislativă cu informații care să circule mai bine și să acționăm și în favoarea IMM-urilor. Iată, domnule președinte, uh, Eh, motivele pentru care grupul meu va susține o inițiativă atât de importantă cum este mecanismul euro-mediteranean pentru facilitarea comerțului sau o inițiativă emblematică consacrată IMM-urilor în cadrul uh, proiectului nostru în Est. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintele, dar dorește comisia sau raportorul să mai intervine? Nu, se pare că nu este considerat necesar atunci putem să uh, încheiem acest punct de pe ordinea de zi, cel puțin pe azi. 27 septembrie, ora 12, a fost termenul pentru depunerea amendamentelor. Cu acesta am terminat și cu punctul 15 și avem că 2-3 minute până ce începem votul. Uh, deci o pauză scurtă, dacă vreți să mergeți după cafea, să știți că începem la fix. Ok, Perhaps we can start again. Haideți să continuăm, domnule președintele. Sperăm că a venit toată lumea, că toate cartelele de vot sunt cele în sală. V-ați adus cartelele de vot? Haideți să vedem dacă mașinăria funcționează. stimata colege, stimați colegi, haideți să începem. Începem cu primul vot, evident. De obicei începem cu primul vot, nu? privind participarea uh, centrelor de uh, cercetare și universitățile în uh, cadrul programului cadru european pentru energia, Comunitatea Europeană a Energiei aveți grijă, vă rog, la ordinea amendamentelor. Să nu ne încurcăm. Toată lumea și-a adus cartela, cu excepția uneia, dacă am înțeles. Nu? Toate cartelele sunt aici? Unul dintre colegi se pare că are o problemă, deci vom ține cont de asta. Raportul Bjezina Începem cu articolul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14. Vot pe părți. Prima parte. Pentru? Are Giles Chichester o problemă? Uh, eu nu știu care dintre cele patru rapoarte Vjezina este votată acum, dacă îmi permiteți. Pentru că nu, cea, aici nu corespunde cu ordinea pe care am eu. Primul raport este raportul cu numărul 73 participarea întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiunile indirecte în temeiul programului cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice. E mai clar acum? Dar să știți că nu o să repetăm votul acum. Tot în regulă? Deci, amendamentul 14. Pe două părți, prima parte. Cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc 16, 17, 18, 20 și 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru. Din nou avem o problemă. Doamna Fort. What's the problem? Care e problema dumneavoastră? Se pare că listele noastre de vot nu sunt deloc în ordinea în care ne puneți să votăm. Vorbeați de amendamentul 73. That's a Brezina report. Perhaps somebody can help. Este vorba de raportul Brezina. Poate dumneavoastră, domnule raportor, îi spuneți doamnei uh, unde să voteze. Sind soweit? Bun. Am reușit să ne punem la punct. Să știți că abordăm listele exact în ordinea în care sunt ele incluse și pe ordinea de zi. Deci totul merge conform ordinii de zi. Există numere pentru fiecare listă de voturi. Luați, inspirați-vă din numărul raportului, din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 Closed. Am închis votul. Se adoptă. Și acum Claude Turmes uh, vrea să ia cuvântă. Și tu ai lista creșită. Uh, eu aș fi votat împotrivă, din păcate cartela mea de vot este încă în curs de sosire în sală, da? Da. Văd că și altcineva. Bun. Deci încă o carte, cartelă de vot care lipsea, dar care ar fi votat uh, Uh, în favoarea raportului. Deci două pentru și una, uh, un vot împotrivă, care nu erau pe cartele. Trecem la următorul raport, Brezina. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15. Împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru, amendamentul 16. Amendamentul 16. Este un document care la sfârșitul cotei are cifrele 0073. Domnule Royal, este că voturile, voturile nu sunt luate în ordinea în care le avem pe listele noastre de voturi. Deci listele noastre de voturi nu sunt în aceeași ordine ca, la, ca lista pe care o citiți. Îmi pare rău dacă grupurile dumneavoastră fac alte liste eu citesc lista așa cum ea este prevăzută pe ordinea de zi. No, no, no, please. Now uh, first. Uh, your, uh, because it is uh, voting list of committee. Este lista de vot oficială a ITRE, dar eh, deci dacă aveți probleme, atunci uh, nu aveți decât să mă urmați pe mine dacă aveți probleme cu lista de voturi. Președintele, domnule Brezina, nu aveți niciun fel de răspundere. Mergem după ordinea de zi, există o, votă, o listă de voturi realizată de secretariat și continuăm. Și George Chichester mai are și el cuvântul. N-am nicio problemă să-l urmez pe domnul Brezina, este că uh, mai degrabă problema că secretariatul nu ne-a transmis uh, lista de vot oficială. Deci a omis să facă acest lucru și asta este cauza uh, omisiune. Uh, uh, alte grupuri par să aibă această listă și cred că grupul a fost cel care a omis să ne transmită nouă această listă. Bun. Uh, bun, haideți să spunem că secretariatul e de vină și îmi cer scuze, stimate coleg, că fac acest lucru, dar haideți să continuăm în același timp. Uh, da? Și în cel mai rău caz mă faceți pe mine responsabil. Ca și când n-aș fi văzut niciodată această listă. Bun, îmi asum această răspundere. Deci, documentul cu uh, cota 0073 la capăt, documentul cu cota com, paranteză 2011, paranteză închisă, 0073. Și trecem la cea de-a doua listă de votă. Amendamentul 16 din acest document. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17. Nu? Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 18. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri. Deci, cine este pentru amendamentul 19, articolul 3? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți pentru amendamentul 20, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, nu, nu, cade, cade, cade. Aici am greșit, spune președintele, 23 a fost retras, 20 Amendamentul 24 pentru, 23 a fost retras, spune președintele. Amendamentul 23 a fost retras, urmează amendamentul 24. Cine este pentru? 24, tot la amendamentul 24 suntem. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și asta. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 eh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Considerente, amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot general pentru textul astfel amendat, vot electronic, vot deschis. Și închis acum. Și se adoptă. Trecem la următorul vot, care are numărul 74. Deci cota COM 2011 0074. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12. Se retrage. 13. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14. Cu amendament oral, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Doamna Țavela. Έχω αποσύρει την 12. Είναι το decommissioning. Aici vorbim de uh, decommissioning. Eu n-am retras acest... Bun. Atunci, atunci dumneavoastră decideți ce retrage și ce nu. Deci votăm amendamentul 12. Știți, știe toată lumea ce face? Da? Bun, deci amendamentul 12 pentru, Împotrivă? Abțineri? E complicat. Dar cred că se adoptă. Și acum trecem la amenamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 cade. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 cade. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru. Prima parte, haideți să verificăm. Deci la 24 verificăm electronic prima parte. Vot deschis. Vot închis. PPE-ul cu un vot în plus. PPE-ul, scoateți o cartelă, vă rog. Da, tot în regulă. Și să vedem rezultatul. Se adoptă. A, nu! Îmi cer scuze, spune președintele. S-a respins. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Vot pe părți. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Două... Șase, spune Claude Turmes. În a, uh, în a doua parte trebuia să, uh, la 25, să uh, spuneți cu amendament oral, pentru că noi suntem împotriva amendamentului oral. Deci, aveți dreptate, a doua parte cu amendament oral. Eh, grupul verzilor este împotriva amendamentului oral. Deci amendamentul oral nu poate fi admis. Și atunci votăm a doua parte din amendamentul 25 fără amendament oral. Deci a doua parte fără amendament oral. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerente, amenamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot final asupra testului astfel amendat, vot deschis, vot închis, un vot PPE în plus, ia scoateți careva cartela, s-a rezolvat. Bun, perfect. S-a adoptat și asta. Și acum, al patrulea raport Prezina, cu cota 72, com 2011-072, amendamentul nou. Oh, Hall, secundă, please, Miss Hall. Doamna Hall. Am vrut doar să se semneze că am un amendament oral la 23, cred, unde vom ajunge în câteva clipe. Vă rog să interveniți atunci. Faceți un semn. Bun. Numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, 34 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40. Trecem acum la 42. Corect? 42, așadar. Nu? Buget 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum însă, 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43. Aici are doamna Hall un amendament oral. Um, I would like to propose... Da, aș dori să propun un amendament oral. E vorba doar de o modificare cu caracter lingvistic. Am avut o problemă cu traducerea. Deci, amendamentul doamnei Vălean ar trebui să spună activități nucleare uh, legate de siguranța nucleară, nu securitatea nucleară. Deci a fost o problemă de uh, traducere. Siguranță, nu securitate. Uh, Eh, sper că colegii să accepte acest amendament oral. Mulțumesc. Nu văd nicio obiecție. Putem eh, trece la vot cu această corectură. Cine este pentru? Așa la 43. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru 53 și 54 un bloc pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56-57 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 60 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge vot pe părți 63, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru,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 Se adoptă. Mulțumesc. Felicitări. Patru dintr-o lovitură. Trecem acum la al cincelea punct, fai de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor, cel de-al cincelea vot. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromis 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromis 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, deci cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce doriți să verificați? La 38. Verificăm 38 cu amendamentul oral. Un pic cam târziu, dar bine. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Cu o mică majoritate. 39 a fost votat deja, 41 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se respinge, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 47, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul și domnule Carent, sunt uh, e o situație ca în socialism. Trecem la următorul punct, uh, internetul deschis și neutralitatea rețelei. E încă partea mai ușoară cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Cine este de acord cu adoptarea acestei întrebări? Cine este împotrivă? Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. O, adresare, o întrebare adresată numele meu. Cine este, încă o dată, de acord? Împotrivă? Ultimul vot. E o chestiune foarte dificilă dacă să adresăm sau nu o întrebare cu răspuns oral. Știu că e dificil, dar cine e de acord, chiar dacă vine din partea mea? Împotrivă? Abțineri? Ah, cu majoritatea de... Cu unanimitate, că am mai trăit și asta. Așa putem uh, încheia voturile și trecem la foaia de parcurs pentru trecerea la economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Raportor este colegul Pirilo, este prezent și îi dau cuvântul acum. V-aș ruga să uh, fiți amabili și să ieșiți din sală dacă doriți să vorbiți între dumneavoastră. Ar fi, de fapt, mai frumos dacă ați rămâne în sală și l-ați asculta pe domnul Pirilo, dar dacă trebuie să vorbiți între dumneavoastră, v-aș ruga să o faceți afară. Domnul Pirilo are cuvântul. Grazie, președinte. La comunicazione de... Mulțumesc, domnule președinte. Comunicarea Comisiei Europene privitoare la foaia de parcurs până în 2050 constituie cu siguranță una din cele mai importante și complexe comunicări de care ne vom ocupa în următoarele luni și care va da startul unei uh, dezbatere politice majore. Dificultatea sa constă în a identifica scenarii pentru reducerea emisiilor pentru următorii 40 de ani. În uh, scenariul comisiei uh, e conținut un efort important de cerut uh, sectorului electric care va trebui să-și reducă propriile, comisii, uh, propriile emisii până la aproape de 100% până în 2500 și uh, există și o cerință de reducere de 80%. Se uh, prevede o revoluție industrială, un nou mod de a regândi nu doar sistemul productiv, ci întregul sistem socioeconomic care o trebuie să fie mai conștient în consumul energetic și în utilizarea eficientă din punct de vedere a resurselor uh, esențiale dal punto di vista le scelte sulle quali siamo chiamati a alegerile în legătură cu care trebuie să ne pronunțăm sunt încă și mai uh, dificile din cauza situației incerte economice uh, în care nu există investiții și care descurajează investitorii privați. E adevărat că adesea dintr-o criză pot apărea oportunități de dezvoltare, dar pentru asta trebuie să vedem cum uh, să procedăm. Dacă obiectivul 2050 rămâne cel de reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră cu 80 până la 95%, atunci se impun anumite politici importante care trebuie să regândească întregul sistem, făcând apel la convergența acțiunilor și cu noi politici, cu indicații clare și realiste, dar mai ales uh, care să poată fi puse în practică pentru ca economia europeană să fie mai sigură din punct de vedere energetic. Sunt sigur uh, multe soluțiile care trebuie explorate și trebuie luate în ansamblu lor, pentru că nicio acțiune izolată nu va fi suficientă pentru a se reduce în mod drastic emisiile de dioxid de carbon. Din punctul meu de vedere, după cum am și indicat în proiectul meu de aviz, uh, există anumite priorități uh, uh, în legătură cu care trebuie intervenit. Un rol central va trebui să joace cercetarea pentru a dezvolta economii cu puține emisii de carbon, ca să găsim soluții pentru stocarea energiilor din surse regenerabile și ca acesta să aibă un randament sporit. Mi se pare clar, așadar, că resursele pentru energiile uh, regenerabile în noul program cadru pentru cercetare vor trebui sporite față de cele prevăzute actual, care mi se par nesemnificative față de alte sectoare identificate în cel de-al șaptelea program cadru. E foarte important să sporim eficiența energetică, care în, e obiectivul imediat cel mai urgent. Cu toții știm că ținta de 20% de eficiență energetică fixat pe agenda, pe agenda Europa 2020 va fi dificil de realizat și trebuie să ne concentrăm eforturile spre acest obiectiv. E probabil că treb- va trebui să uh, ne gândim la niște ținte de eficiență energetică mm, obligatorii din punct de vedere legal. Trebuie să insistăm mai mult pe eficiența energetică a clădirilor printr-un plan de intervenții și de acceptări cu eficiența infrastructurii energetică, mai ales în rețele uh, inteligente. Comisia insistă în direcția unei dezvoltări a uh, infrastructurii energetice, dar nu întotdeauna operatorii au un interes direct în uh, intensificarea capacității. În opțiunile energetice care trebuie examinate, trebuie să fim atenți și la <laughs> riscul relocărilor. Există sectoare care vor fi penalizate, din păcate, din 2013. A treia, e vorba de a treia fază a sistemului ETS, apoi emisiile indirecte, pentru că nu se bucură de un sistem care să evite inegalitatea de tratament între industrie din același sector cu procese productive diferite, vor putea crea potențiale distorsiuni ale concurenței în Uniunea Europeană. E clar, cred eu, că va trebui să deschidem o dezbatere în legătură cu instrumentele uh, pe care va trebui să le aplicăm pentru a ajunge la, uh, pentru a realiza obiectivele politice ale foii de parcurs, fără de care dificil se va putea, ne vom putea gândi la un sistem de investiții în noile tehnologii, uh, eficiență energetic și cu puține emisii de dioxid de carbon. Și apoi, e nevoie de regulamente mai clare și de o planificare sectorială clară în legătură cu obiectivele care trebuie îndeplinite. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul domnul Vidal Coadras. Sí, gracias. Sí, thank you, thank you, President. Um, the, the European Union, as we... Mulțumesc. După cum toți știm, Uniunea Europeană a, și-a asumat angajamentul unilateral să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 20% până în 2020. Din 1990. Față de, sigur, nivelurile din 1990. Consiliul a hotărât să vină cu măsuri suplimentare cu un scop mai ambițios pe e, eh, termen mediu, deci pentru 2015, e vorba de ceva între 80 și 95%, mă, mă scuzați, până în, 20, până în 2050. Deci, e clar că Uniunea Europeană trebuie să-și coordoneze acțiunile și politicile pentru a îndeplini acest obiectiv. Sigur că foaia de parcurs despre care discutăm e, o bună, e un bun instrument pentru atingerea obiectivelor despre care vorbeam. Dar oricum noi trebuie să ne gândim uh, la o situație, la situația în care se află astăzi în Uniunea Europeană, dacă dorim să influențăm aceste obiective, și trebuie să ne gândim în continuu la două elemente. Odată că ne aflăm, sigur, în uh, această criză economică care e departe de a se fi încheiat și, în al doilea rând, noi suntem izolați, de fapt, suntem singuri, singurii care pun în aplicare aceste măsuri uh, de mediu și de durabilitate. E adevărat că anumite țări încearcă și ele să facă ceva, au rezultate bune, de exemplu, unele din economiile emergente, cum ar fi China sau Brazilia, Însă nu trebuie să uităm aceste două elemente, că pentru moment suntem destul de izolați. Și în acest context, dați-mi voie să fac anumite observații. În primul rând, trebuie să contăm pe sectorul privat pentru o competitivitate sporită. Dar pentru aceasta, în primul rând, trebuie să atragem capital și asta este mai ales răspunderea politicienilor, care trebuie să creeze un mediu uh, politic și legislativ uh, pozitiv. Apoi, trebuie ca economia liberă de piață să poată funcționa liber în mod predictibil pe termen, previzibil, mă scuzați, pe termen lung. Sigur, energia e vectorul nostru principal pentru uh, economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Piața energetică are un rol important de jucat dar pentru asta este nevoie de o situație în care toți să fie pe picior de egalitate ca să se îndeplinească obiectivele sistemului ETS. Asta e 4 februarie în acest an. Șefii de stat și de guverne europeni au reafirmat că sistemul ETS ar trebui să fie principalul instrument în vederea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru moment, acest proces de decarbonizare depinde de uh, subvenții care distorsionează piața. Dacă ne gândim la o strategie pe termen lung, problema e că alegerile de afaceri comerciale nu se pot baza doar pe subvenții, pentru că acestea distorsionează piața și au un efect negativ pe termen lung. E adevărat că sistemul ITS are nevoie de ameliorări, mai ales în ce privește transparența. Dar e foarte important ca subvențiile care distorsionează prețurile să fie eliminate. Sigur că dacă le eliminăm, trebuie să încercăm să nu creăm efecte traumatice pe termen scurt. Însă dacă acceptăm acest lucru, Trebuie să eliminăm pe termen lung subvențiile. Să ne îndepărtăm de acest sistem cu subvențiile, asta este o, o misiune dificilă care trebuie planificată atent, fără considerații electorale pe termen scurt. Cu această foaie de parcurs avem ocazia să reflectăm uh, la luarea unor decizii strategice, cum este cea de care v-am vorbit. Nu doar că va trebui să investim în cercetarea europeană pentru mai puține emisii de carbon, ci trebuie să permitem un uh, acces rapid la piața europeană și să adaptăm uh, piața și forța de muncă spre adoptarea de noi uh, tehnologii și noi cunoștințe. Deci, No one doubts Sigur că uh, trebuie să ne gândim și la tehnologii cum este cea pentru captarea și stocarea carbon, carbonului econom. Uh, sigur, uh, vom mai avea ocazia să ne întoarcem în această dimineață asupra acestui subiect și apoi mai există un aspect, trebuie să avem o rețea de infrastructură conectată, interconectată și interoperabilă. Dacă nu adaptăm rețelele la schimbările din mixul energetic, viitorul securității energetice e destul de întunecat. Dacă vorbim de investiții, mai ales în perioada aceasta de criză, sigur, ă, situația e delicată, dar investițiile sunt importante, mai ales în energia ecologică și mai ales în ă, situația asta în care noi suntem destul de izolați. Deci ar trebui ca și piața să reflecte în mod realist costurile, ca să un mesaj, un mesaj corect față de investitori, ca ei să, să se bucure de stabilitate să poată crea locuri de muncă și să investească în cercetarea ecologică și dezvoltare. Cred că sunt un sentiment dumneavoastră atunci când spun că raportul acesta vine la timp și acum e momentul să venim cu soluții concrete care să funcționeze și care să aibă un efect benefic asupra economiei noastre, mai ales în împrejurările actuale. Sper că vom lucra foarte bine cu raportorul și cu restul colegilor. Eu sunt raportor din umbră. Și din ce am auzit de la domnul Pirilo, mi se pare că vom conlucra foarte bine. Mulțumesc, dar acum cuvântul domnul Franco, însă o rugăminte din partea mea să fim uh, totuși puțin mai uh, succinți pentru că trebuie să tratăm mai multe rapoarte. Atât domnul Franco are acum cuvântul. Oh. Merci. Merci, Monsieur le Président. Euh, pour intervenir sur cette Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu eficiența energetică, eu... La Comision... Eu consider că Comisia a mers cam prea departe. Sigur că ambiția e bună, dar trebuie să fim și preciși că ei mai degrabă au făcut un regulament decât o directivă, fără linii directoare pentru statele membre. Aș dori să menținem linia pe care ne-o impusesem prin uh, concluziile din 10 iunie 2018 la Consiliul Energetic, care preconizează să lăsăm o marjă de manevră statelor membre în materie de eficiență energetică. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra articolului 10, care se referă la cogenerare. Și aici articolul e prea precis în orientările sale, președintele. Da, sunteți convins că uh, aici trebuia să interveniți, că vorbiți la obiect? Nu, dar vreau, spune vorbitorul, să reacționez doar asupra directivei privind eficiența energetică. Mulțumesc. Bine, doamna Hübner. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ten komunik... Mulțumesc. Comunicarea conține informații foarte interesante care sunt uh, esențiale pentru viitor și decisive până la urmă pentru mijloacele pe care trebuie să le aplicăm pentru a direcționa economia și tehnologia noastră în uh, direcția unei economii cu emisii scăzute sau chiar zero de carbon. Poate că te spune aici că poate nu este momentul cel mai prielnic pentru schimbări și pentru uh, costuri noi, însă nu putem uh, să uh, renunțăm la aceste obiective. Pentru că copiii și nepoții noștri vor uh, beneficia de pe urma acestor uh, măsuri. Trebuie însă ca noi să ne îngrijim astăzi că ceea ce facem acum este uh, sustenabil și pentru generațiile viitoare. Colegul nostru a spus că Uniunea Europeană s-a angajat la niște obiective foarte ambițioase, că vom reduce emisiile, că vom îmbunătăți eficiența energetică că vom economisi energie. Însă trebuie să vă spun că, desigur, uh, trebuie să avem o perspectivă pe termen lung, însă nu avem voie să uităm uh, nici de situația financiară. Dacă vorbim despre o economie cu emisii scăzute de carbon, atunci trebuie să ne gândim dacă eficiența energetică este suficientă sau dacă nu ar trebui să investim mai mult în cercetare și dezvoltare, pentru că fără această contribuție nu vom reuși să atingem o economie cu emisii scăzute de carbon. Și în ceea ce privește energia regenerabilă. și locurile de muncă din sectorul verde vor avea nevoie de energie și și aici trebuie să facem mai mult pe partea de inovare, pentru că dacă avem noi tehnologii pentru producția de energie, atunci ne vom putea atinge obiectivele, dar trebuie mm-hmm. și economisit uh, din consumul actual. Și consumatorii au așadar o sarcină atunci când este vorba de economisirea de energie. Trebuie să investim în clădirile publice pentru că acestea să consume mai puțină energie. Trebuie să putem arăta că o astfel de economie este necesară pentru că atunci vom atrage și eficientizări. Și desigur trebuie să avem grijă să avem și o abordare echilibrată Trebuie să ne raportăm și la niște măsuri de economie de scară. Trebuie să adoptăm măsuri care să creeze locuri de muncă, însă fără o finanțare corespunzătoare, fără o revizuire a acestor finanțări, nu vom ajunge prea departe și de aceea trebuie să ne asigurăm că finanțările curg în direcția cea bună, pentru că nu putem acorda subvenții la nesfârșit. Dacă acordăm subvenții, acestea ar trebui canalizate spre soluțiile cele mai eficiente. Așa putem face economii. Am, am să închei imediat, domnule președinte. Ceea ce nu am văzut în acest raport uh, este mențiunea cum că energia se consumă și pe uh, materii prime. Așadar, ar trebui să ne concentrăm și asupra reciclării, pentru că dacă folosim produse reciclate pentru generarea de energie, atunci facem economie. Doamna Sizeli. Zelo se strinjam s tem, kar je poročevalec pripravil. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, sunt de acord cu cele spuse de raportor, și anume, eh, când vorbim despre obiectivele de mediu, trebuie să ținem cont și de ce fac țările din jurul Uniunii Europene. Adică, pe de o parte, avem uh, măsuri uh, cuprinse în strategie 2020 și apoi trebuie să ne gândim și ce se va întâmpla până în după 2020. Până în 2020 avem obiective foarte clare, minus 20% emisii și așa mai departe, dar important pentru viitorul nostru este ce se va întâmpla și ce ne propunem să facem, de fapt, pentru perioada de după 2020. Aici uh, uh, se solicită uh, o participare mai intensă a Comisiei ITRE. Trebuie să susținem nevoile industriilor, trebuie să stimulăm investițiile acolo unde uh, ele corespund politicilor și obiectivelor noastre, inclusiv obiectivelor de mediu. Și atunci întrebarea este, susținem directiva sau susținem obiectivele noastre? Întrebarea își găsește răspunsul în momentul în care răspundem la nevoile uh, Uniunii Europene pentru perioada de după 2020. Deci trebuie să ne mai reflectăm asupra acestor obiective și să ne gândim la ce urmează după 2020. Comisia cere să oferim acces la nivel sectorial. Dar ce vrem noi să facem în Uniunea Europeană? Vrem să reducem toate gazele cu efect de seră sau vrem să ecologizăm toată industria? Obiectivele pe care noi le avem sunt în principiu bune, dar dacă chiar vrem să atingem obiectivele noastre, atunci trebuie mai înainte de toate să ne reducem consumul. Consumul în Europa, în general, este cel mai mare. Și trebuie să vedem care sunt emisiile pe care le putem reduce prin reducerea consumului nostru. Încă nu a fost analizată până acum această chestiune suficient de serios și cred că este timpul să o facem acum. Uh, uh, un, Domnul Jadot. Mulțumesc. Un mare intelectual italian spunea că există situații în care uh, vechea lume nu vrea să dispare și noua lume nu vrea să se nască. Cred că în această situație suntem aici când vorbim de energie. Am înțeles ce a spus domnul Vidal Quadras, dar n-am, nu știu dacă am înțeles bine când a spus că nu dorește să mai fie subvenții publice pentru întreprinderi pentru, pe termen lung, dar interpretez eu bine, el crede că dorește să se suprime alocațiile gratuite de cote de emisii pentru întreprinderi, că asta e o formă de subvenție. Când spune că trebuie să avem obiective clare și ambițioase, în domeniul schimbărilor climatice. Înțeleg eu bine că el vrea să spună că trebuie, sigur, ca obiectivele politice, energe, energetice, climatice ale Uniunii Europene trebuie să corespundă alarmei din rapoartele științifice și dacă știm că dacă mergem pe drumul ăsta, mai bine ne fixăm de acum obiective serioase până în 2050 cu 90% de reducere emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru că asta ne vor spune oamenii de știință și ne spun deja și asta va fi recomandarea lor în, pentru următorii 2-3 ani sau ne stabilim obiective care sunt uh, pe mai puțin de 10 ani, știind că va trebui să le uh, aducem la zi în anii următori și că asta va crea o situație de instabilitate și nu vom putea uh, prevedea ce se va întâmpla cu întreprinderile. Și reamintesc că atunci când se spune că doar Europa are un obiectiv ambițios, poate nu e adevărat. Și Japonia, în ciuda Fukushima, are un obiectiv de 25% de reducere de emisii de gaze cu efect de seră până în 2020 și știm că obiectivul japonez e mai serios, mai ambițios decât un obiectiv de 30% la nivel european. Deci nu dacă ne aflăm în criza financiară, economică, enormă, nu înseamnă că trebuie să revenim asupra uh, semnificației schimbărilor climatice și mai ales al potențialului economic și social al unei revoluții energetice. Și în ultimul, un ultim punct, domnule președinte, abordarea mai mult sau mai puțin lineară a Comisiei Europene Păi trebuie să fim serioși și nu putem să ne gândim că obiectivele trebuie respectate și să ne spunem că vom aștepta până vom face eforturi adevărate pentru reducerea gazelor uh, cu efect de seră. Știm asta din punct de vedere științific și economic. Cu cât mai curând trimitem semnalele corecte și luăm măsurile de ruptură, atât mai uh, mici vor fi costurile, reduse vor fi costurile din punct de vedere de mediu, financiar și industrial și social. Deci, închei. Deci trebuie să avem abordare mai liniară în eforturile noastre. Asta, asta e o miză științifică și în ce privește uh, partea echitabilă pe care o joacă Uniunea Europeană în emisiile de carbon, cu propunerea Comisiei Europa va avea 16% din bugetul de uh, carbon, dar nu este o poziție pe care o putem uh, avea la negocierile internaționale. Deci trebuie să fim serioși și să luăm măsuri uh, radicale acum și nu să așteptăm. Mulțumesc că m-am uitat la ceas doar pentru că trebuie să ne grăbim puțin. Mai este înscrisă colega Hall, doamna Davis, uh, domnul Vidal Quadras și încă două puncte importante de pe ordinea de zi. Deci vă rog să fiți succinți. Mulțumesc. No, no, no, Domnul Vidal Quadra, atunci dar mi s-a adresat direct domnul Jadot. Deci, cred că e civilizat să-i răspund. Nu, no, nu. No. Ähm, wir haben andere Kollegen. Wenn die alle einverstanden sind, dass sie zuerst dran sind, habe ich kein problem. Dacă toți ceilalți colegi vor fi de acord ca dumneavoastră să răspundeți înainte eh, de cei înscriși la cuvânt, atunci eh, domnul Vidal Cadras poate să răspundă. Bun, nu obiectează nimeni. Domnule Vidal Cadras, aveți cuvântul. Uh, merci, monsieur le président. Non, monsieur, monsieur Jadot. Deci, mulțumesc. Domnule Jadot, când am vorbit de eliminarea subvențiilor pe termen lung, eu uh, nu m-am gândit la nicio excepție, deci toate subvențiile. Trebuie ca forțele pieței să ne poată da modul cel mai eficient de a ne îndeplini obiectivele. Deci eu nu fac nicio excepție. Și un alt lucru, nu există nicio contradicție între diferitele obiective ale politicilor noastre în legătură cu reducerile de emisii. Acestea sunt bune pentru mediu și sunt bune și pentru competitivitatea economiei noastre și pentru securitatea aprovizionării noastre. Deci e un întreg, nu există nicio contradicție. Și în ultimul rând, vreau să vă spun că trebuie să ținem cont de faptul că pe termen scurt criza va, fa, va, uh, face, va avea o presiune financiară asupra tuturor guverne, la nivel regional, uh, la nivel local, uh, cu efecte asupra subvențiilor. Nu putem să ignorăm acest lucru. Colegin Hall. Doamna Hall are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să nu ne, să nu ne încingem prea tare aici. Nici domnul Vida Cadras de obicei nu e, dar acum văd că a reacționat. Trebuie să ținem cont că această amenințare, cum este percepută acum, este de fapt o oportunitate. Și Uniunea Europeană se spune că ar fi izolată. Dar am putea să privim și altfel, că anume Uniunea Europeană este un lider că noi de fapt suntem cu un pas înaintea restului lumii. Pentru că dacă suntem, reușim să fim mai eficienți în economiile noastre, atunci vom crea un avantaj economic deosebit din asta. Și dacă putem să uh, lucrăm cu tehnologii uh, care nu emit carbon sau emit mai puțin carbon decât altele, atunci eu văd că uh, avem un avantaj față de alții și nici de cum un dezavantaj. Domnul uh, uh Pirilo spune în raportul său că eficiența energetică este greu de, atint, de atins. Da, este adevărat că suntem încă departe de obiectivul de 20% sau de minus 20% uh, și că deocamdată, așa cum progresăm, vom atinge doar minus 10%. Dar uh, dacă uh, luăm anumite uh, măsuri, uh, de stimulare, atunci uh, tot calendarul acesta privind uh, reducerea emisiilor de carbon va putea fi atins și respectat mult mai ușor. Deci haideți să facem așa fel încât să ușurăm respectarea calendarului. Mulțumesc. Doamna Herzog. Uh, just a very few comments. Doamna Herzog, mulțumesc. Nu cred că se pune problema că suntem sau nu suntem lideri. Noi trebuie să respectăm calendarul 2050. Deci trebuie să ne asigurăm că și pe termen lung vom avea suficientă anduranță și ne vom păstra uh, ritmul de uh, economisire a emisiilor de carbon. Cred că raportul și concluziile raportului sunt foarte bune. Doar câteva observații aș mai uh, face. De exemplu, la alinatul 3 se cere o mai mare consecvență cu programele comunitare. Eu aș sugera să uh, uh, solicităm uh, o mai mare consecvență și chiar și în interiorul, în planul programelor comunitare. Iată, pentru anumite chestiuni suntem gata să ne dăm viața, să donăm sânge, dar haideți să mai dăm și niște bani pentru ceea ce ne dorim atât de fervent, deci să creăm cadrul financiar suficient pentru susținerea măsurilor pe care ni le-am propus în, până, până la 2050 mai avem o pauză, un, o, un punct de evaluare, un moment care se numește 2020 și doar după ce vom fi evaluat uh, ce am obținut până în 2020 vom ști exact ce putem face până în 2050. Și eu cred că e foarte bine că în problema uh, țintei 2050 Parlamentul acum are un cuvânt greu de spus. Mulțumesc. Și acum raportorul Eh, din umbră Davis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că pot să vorbesc aici din punctul de vedere al uh, Comisiei Envi ca raportor de umbră. Domnul raportor, eh, de altfel, a vorbit marțea în, grupul, în comisia noastră. Eu cred că dezbaterea de aici, de la ITRE, este aproape mai verde decât din Comisia Envi de la mine de acum două zile. Deci mă bucură foarte mult. În uh, anul care urmează vom avea un vot foarte important în Parlament. Știm că uh, singura, uh, singurul obiectiv uh, care a fost convenit în Uniunea Europeană este uh, cel de minus 20% până în 2020 și că s-au mai conturat niște recomandări și niște obiective, dar foarte laxe, până în 2050. Dacă Uniunea Europeană va adopta și obiectivele pentru 2050, atunci Comisia va veni cu o serie de propuneri de politici sectoriale pentru a atinge aceste chestiuni. Dar dacă vom refuza, pe de altă parte, uh, calendarul, atunci atunci, practic, nu mai suntem credibili din punct de vedere al uh, politicii de uh, conservare a climei. Și gândiți-vă ce semnal vom transmite atunci industriei. În Comisia Invi am discutat două chestii. mai întâi, credeți în încălzirea globală Eh, credeți în ceea ce constată majoritatea oamenilor științii că Pământul se încălzește și că acest lucru este um, periculos pentru uh, Avem academii uh, ale științei în toate țările lumii și nici una dintre acestea nu s-a exprimat uh, uh, în dezacord cu această uh, constatare generală. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Și atunci, uh, se pune și a doua întrebare. Uh, Europa vrea să meargă înainte în absența unei, unui acord uh, internațional? Da? Așa cum am spus mai mult aici, este în interesul economic al Europei să privească spre viitor. Într-adevăr, China construiește centrale electrice pe bază de corbun în continuare, dar construiește și foarte multe uh, și creează noi tehnologii și uh, uh, cu economisirea emisiilor de carbon. Deci, nu cred că nu cred că noi în 2030 vom dori să mai construim centrale electrice pe bază de carbon. Deci haideți, haideți să ne asigurăm că nu vom pierde din elan, nu vom pierde din uh, uh, ambițiile noastre, cum am pierdut, de exemplu, întâietatea la producerea de celule fotovoltaice. Uh, compar situația noastră cu Regatul Unit în 1950. Aveam o economie bazată pe producție, dar nu am, nu am investit după război, cum a investit, de exemplu, Germania și în Germania s-a petrecut un mir- miracol economic. Da? De exemplu, eu aș spune că în Regatul Unit industria stagnează de mulți ani încoace. Da? Euroelectric a, a formulat un propriu calendar. Dar se spune pe de o parte că nu trebuie să restricționăm industria în ce privește utilizarea energiei atom, energie atomoelectrice și să nu o restricționăm în ce privește utilizarea cărbunelui. Și în al doilea rând, ni se spune că trebuie să revizuim schema ETS de comercializare a certificatelor. Noi, noi cu toții credeam că prețurile vor fi în continuare foarte crescute, că vor fi mult mai mari decât sunt acum. Însă, am putea vorbi despre uh, plafona, reducerea plafoanelor până în 2025, până în 2030, dar trebuie acum să oferim semnal investitorilor, să le oferim certitudinea că uh, dacă acum investesc în noile tehnologii, își vor recupera banii în 15-20 de ani. Domnule președinte, aș vrea să închei acum. Această lume se schimbă foarte rapid. În toată economia mondială apar și acum și vor fi și pe viitor câștigători și uh, perdanți. Haideți să mizăm pe viitor și să rămânem în uh, rândul câștigătorilor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, Depunerea amendamentelor până în 11 octombrie la prânz. Trecem la punctul 23. Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării din statele membre ale UE. Colegul Toșinovski este raportor și dau cuvântul chiar acum. Pane předsedo, eh, tak jak jste uvedl, jedná se... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați eh, spus și dumneavoastră, eh, se vorbește despre impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre. Este vorba de un aviz AFET, AFET și pentru că este doar o primă dezbatere, fac doar câteva remarci uh, de ordin general și vă spun cum am procedat până acum. La acest aviz s-a uh, pornit uh, de la o publicație în legătură cu impactul asupra sectorului apărării um, o publicație care a fost uh, realizată la uh, comisionarea de către Comisia Sede. Uh, noi ne-am consultat cu experți în domeniu, cu inclusiv cu reprezentanții asociațiilor producătorilor din domeniul apărării și um, evident această temă a impactului crizei financiare asupra apărării este o, o temă uh, care este foarte complexă și dificil de încadrat în 5.000 de caractere. Tocmai de aceea am încercat să prioritizăm lucrurile și să realizăm avizul nostru în uh, patru paragrafe uh, foarte clar distinse. Primul paragraf spune că sectorul apărării în statele membre ale UE nu a suferit atât de mult uh, de pe urma primului val de uh, criză financiară economică, dar în a doua fază acum, iată că se pare că restricțiile bugetare își uh, exercită efectul negativ și asupra sectorului apărării în ansamblu. În al doilea aliniat, se vorbește despre faptul că industria europeană de apărare este caracterizată de politici naționale, adică ține de suveranitatea și competențele naționale, um, competențele statelor membre. Este vorba de uh, comenzi foarte specifice, concrete, pe care statele membre le obțin. Există de altfel și un regim uh, foarte strict, uh, criterii de securitate uh, foarte stricte în ce privește atribuirea acestor comenzi și de aceea e foarte complicat să urmărești comenzile la nivel național. În al treilea aninat observăm că um, prin specificul său această ramură a apărării și sectorul comenzilor în domeniul apărării este, sunt foarte dificile de urmărit. Sigur că este nevoie și aici de o cooperare mai bună între programele naționale, mai ales pentru că trebuie servite prin aceste cooperări și uh, NATO și uh, Agenția uh, Comună pentru Apărare, politica comună de apărare și securitate. Iar ultimul alineat um, se concentrează mai ales asupra măsurilor care ar putea să combată efectele crizei economico-financiare, salută și recomandă cooperarea dintre diferiții actori și uh, solicită implementarea directivei din 2009 care uh, dorește să, creez, să crească competitivitatea și în acest domeniu. Însă aș atrage atenția că în acest sector uh, suntem expuși unui număr foarte mare de factori de influență. Un rol important revine aici uh, și cercetării și dezvoltării. Și uh, în acest context, uh, cooperarea dintre statele membre ale UE este de cea mai mare importanță. Pentru că ne aflăm în criză de timp, nu vreau să intru în detalii suplimentare, vreau însă să mulțumesc tuturor colaboratorilor mei pentru contribuțiile lor și tuturor am ajutat să uh, redactăm uh, acest aviz, având în vedere că avizul a fost elaborat în cursul uh, uh, vacanței de vară. Uh, deci, pe de o parte am avut și puțin timp, pe de altă parte am avut foarte puțin spațiu la dispoziție. Uh, termenul de depunere a amendamentului, amendamentelor este 11 octombrie votul uh, planificat pe 10 noiembrie. Eu mă bucur foarte mult încă de pe acum uh, să colaborez cu raportorii din umbră și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, care sunt sigur că vor duce la o îmbătătățire a textului inițial. Oricum, este o activitate foarte importantă pentru Comisia noastră. Mulțumesc! Domnul Lodi. Euh, da, mulțumesc, domnule președinte. Felicit raportorul pentru atenția acordată subiectului primele idei propuse de domnia sa sunt foarte bune. Uh, există un raport foarte interesant și al, al Comisiei AFET și Comisia noastră pentru industrie trebuie să spună foarte clar dacă acest subiect uh, o interesează sau nu. Și spun asta pentru că am fost raportor pentru evaluarea la jumătate de parcurs al de șaptelea program cadru și propusesem ca și Comisia noastră să se intereseze de acest subiect. E vorba de cercetarea pentru apărare, care e una din condițiile de succes ca să putem crea o bază industrială europeană în sectorul apărării și n-am avut niciodată câștig de cauză. Deci cred că trebuie să ne gândim dacă ne interesează sau nu subiectul. Dacă da, și audierile care au fost organizate în săl de două ori mai mare ca asta, plină de reprezentanți ai industriei ne-au spus că da, industria este interesată și dorește ca Uniunea Europeană să fie interesată de subiect. Deci trebuie să luăm subiectul în serios. De la sfârșitul războiului rece, toate statele membre și-au redus bugetul de apărare, chiar înainte de criză, Bun, criza a intervenit, așa asta înseamnă că există încă și mai puțin bani pentru cercetarea din sectorul apărării și statele se organizează în mod bilateral. Ultimul acord în dată a intervenit între Franța și Regatul Unit, care au încheiat un acord bilateral foarte important. Iar eu cred că a venit momentul să ne gândim foarte serios la această problemă a cercetării în sectorul apărării. Uniunea Europeană și statele membre cheltuiesc de patru ori mai puțin uh, pentru apărare decât Statele Unite și în, a spune noi că nu avem nevoie de apărare e o absurditate pentru securitatea popoarelor noastre. Deci trebuie să acordăm atenție sporită acestui subiect. Avem Agenția Europeană pentru Apărare, avem un temei juridic în tratat. Această agenție, din păcate, nu are practic buget. Noi suntem cei care trebuie să vedem dacă avem sau nu voința politică probabil că va, va, am putea să găsim o majoritate politică în ideea de a investi în cercetare pentru material dual, deci care să servească în același timp și securității civile și unor obiective militare. Dacă nu facem acest lucru la scară europeană, vom rata să dispunem de elemente care să ne permite să consolidăm baza industrială. Deci rolul comisiei noastre Uh, bine, în plus față de AFET, trebuie, este de a se interesa uh, de industrie, dar în raport cu cercetarea. Acum nu știu încă cum vom găsi majorități politice, însă felicit uh, raportorul și cred că va trebui să găsim o redactare corespunzătoare ca să putem face și economii la scară. Dacă toate statele membre fac o reflexie în comun, dar și în legătură cu diplomația, vămile, uh, în, uh, într-o mulțime de domenii putem să avem obiective comune ca să facem economii în statele membre și să punem în comun descoperirile științifice ca să avem uh, din continuare cei mai buni ingineri din lume aici. E importantă și formarea, școlile de ingineri. Deci, miza este locul Uniunii Europene în lume, rolul său în lume și industriile de apărare fac parte din această strategie care, până la urmă, se referă la ambiția de a fi european, pentru că vom avea și o industrie de apărare care ne va permite să avem o politică de securitate și apărare comună. Monsieur Weber. Mulțumesc. Acum domnul Weber. Da, mulțumesc. Sectorul armamentului 240 de miliarde de euro 400.000 de locuri de muncă directe în Europa, 1.800.000 de locuri de muncă indirecte, deci 2,2 milioane de locuri de muncă, 40 de miliarde de euro în exporturi. Deci nu e un sector de neglijat. În afară de importanța sa, sigur, pe planul independenței strategice, al autonomiei politice a continentului european astăzi efectele uh, lipsei de investiții din cauza crizei economice uh, se văd, sunt, sunt uh, grave și sunt și mai agravate de o competiție internațională fără milă, inclusiv la nivelul intraeuropean. Și toți acești factori afectează sectorul apărării și armamentului și mai ales IMM-urile. Și un alt factor agravant e paritatea, cursul defavorabil euro-dolar. În plus, criza duce la o tendință accentuantă, accentuată a sectorului industrial să se ducă acolo unde există creștere economică și să uh, încheie parteneriate strategice extra-europene. Dacă va dura starea asta de spirit, mă întreb ce se va întâmpla de dorința noastră de a avea o piață integrată a armamentului în Europa punctul uh, cel mai important a fost uh, evocat de colegul meu Odi. E vorba de faptul că în materie de capacitate tehnologică Europa ar putea pierde uh, ritmul și ar putea să, din păcate, să ne pierdem rolul de frunte din cauza crizei. În 2009, în acest domeniu, Statele Unite anual au cheltuit 160 de milioane de dolari în cercetare și dezvoltare și doar 30 de miliarde au fost cheltuite în Uniunea Europeană. Deci, iată că banii nu sunt de ajuns ca noi să sperăm să rămânem în Pluton fruntaș. Sigur că nu e vorba doar de bani. Ar putea fi făcute eforturi ca să raționalizăm cheltuielile, să trecem de aceste fragmentări sectoriale uh, și uh, să nu mai avem această împrăștiere a creditelor pentru cercetare ca să punem în comun mult mai bine expertiza tehnică și să favorizăm o legătură între cercetarea civilă și cercetarea militară, cum se face deja pentru alte sectoare, de exemplu în telecomunicații și în domeniul spațial. De exemplu, se estimează că 60% din cercetarea pentru apărare uh, are efecte și asupra domeniului civil și efecte benefice. Din păcate, responsabili politici, vedem, uh, se uh, pronunță în favoarea unei Europe a apărării, dar în realitate se petrece, lucrurile stau tocmai pe dos. Interesele naționale sunt exacerbate și, până la urmă, voința de cooperare europeană se dezintegrează. Uh, în anii 80 s-au lansat mari programe de tipul Transal, A400M, Misil, elicoptere NH-80, avioanele Tiger sau Eurofighter, dar de atunci și până acum niciun alt mare program n-a fost lansat la nivel european, deci din anii 80. Și iată că în acest moment, și s-a vorbit și ieri de asta, și programul GNS pentru domeniul satelitar este supus riscurilor. Sigur că în fața constrângerilor bugetare, fiecare caută să-și apere propriile capacități, să și le păstreze, dar nu Uh, își dă seama că ne aflăm în fața riscului de a pierde definitiv capacitățile europene în competiția europeană care se face din ce în ce mai dură. Criza și uh, absurditatea uh, situației cu materialul la nivel european ar trebui să ne ducă să punem în comun competențele ca echipamentele să fie mai bune și cu costuri, mai, cu costuri reduse. Dacă așteptăm prea mult, înaintea restructurării, înainte de a restructura materialul de industria de apărare, probabil că ne vom pierde și competența și industria de apărare, ceea ce ar însemna o lovitură fatală uh, la adresa autonomiei noastre strategice. Asta cu, dar putem uh, și trebuie să avem o politică europeană care să constituie o bază solidă industrială și tehnologică pentru apărare. De aceea, nu pot subscrie concluziile raportului colegului nostru care pare să creadă că uh, toate progresele spre o politică de apărare nu constituie altceva decât o, apăra, uh, o amenințare la adresa suveranității statelor. Văd la punctul 3, uh, există o frază acolo care aș vrea, pe care aș vrea să o modific. El ne propune să recunoaștem o politică industrială de apărare comună, pare pertinentă din punct de vedere economic, dar riscă uh, să afecteze suveranitatea statelor membre. Uh, scrie acolo. Dacă încercăm să păstrăm suveranitatea statelor membre uh, și să nu avem o politică industrială de apărare comună, vom pierde și suveranitatea statelor membre. Deci trebuie să punem accent pe cooperare. Nu putem să înmulțim la nesfârșit materialele, cum e cazul astăzi, pentru că dacă nu, toți vom avea doar de pierdut tot continentul. Mulțumesc. Domnul Tosnovski are încă o dată cuvântul pe final. Vă rog. Děkuji, pane předsedo, jenom pár slov na závěr. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte pe final din partea mea. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru dezbatere și aș dori, dacă îmi permiteți, să da, reacționez la cele spuse de domnul Audi. Așa cum a pus dânsul întrebarea, dacă aceste chestiuni vizează și competența comisiei noastre. În urma dezbaterii pe care am avut-o, sunt convins că această chestiune este de competența noastră. Activitățile de cercetare în acest sector sunt foarte importante. Vedem acest lucru și în uh, mediul nostru imediat. Vedem uh, acest lucru și în urma evenimentelor din nordul Africii, ceea ce ne arată că este important să susținem acest sector de apărare. Trebuie însă să ne gândim și că noile tehnologii, în special cele informatice, au fost întâi folosite în domeniul apărării și apoi, ulterior, doar în domeniul civil. Franța a jucat un rol însemnat pentru aceste progrese tehnologice. Aici au uh, fost elaborate multe produse excelente. Și de aceea ar trebui să continuăm discuțiile în comisia noastră. Mulțumesc, spune președintele. Încheiem așadar acest uh, punct de pe ordinea de zi. Colegul Tofnoschi a atras deja atenția asupra termenului de depunere a amendamentelor. Trecem acum la punctul 24, eficiența energetică, abrogarea directivelor 2004 c și 2006-32 c Are cuvântul colegul Termes. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am vrut să vă prezint uh, opiniile mele, însă fiind vorba de termenul de depunere a amendamentelor inițial, prevăzut pentru 20 octombrie, având însă eu însumi o oarecare întârziere cu acest raport, vă propun o modificare pentru data de 27 octombrie. Cred că înainte de a discuta foaia de parcurs pentru 2050 în ceea ce privește clima și apoi uh, în urma discuției în ceea ce privește impactul crizei financiare asupra industriei, devine clar că legislația pe care o discutăm în momentul de față cu privire la eficiența energetică se leagă foarte mult de uh, problematica schimbărilor climatice și a energiei și, pe de altă parte, uh, de problema finanțării, care este una foarte dificilă în vremurile pe care le traversăm toți cei care analizează scenariile de schimbări climatice știu că nu există o, o limitare a creșterii la 2 grade Celsius fără obiective mai ambițioase. Va trebui așadar să investim mai mult în uh, economisirea de energie pentru a putea să ne atingem acest obiectiv. Eficiența energetică este, conform tuturor studiilor, modalitatea cea mai ieftină de a ne atinge obiectivul uh, limitării schimbărilor climatice. În al doilea rând, echilibrul fluxurilor economice. Oare suntem noi conștienți de faptul că în fiecare an această economie pierde 400, peste 400 de miliarde de bogăție pe care o transferăm țărilor producătoare de uh, petrol și țărilor producătoare de gaze. Aceste 400 de miliarde care pleacă din economia europeană sunt cifra de astăzi. Sunt două efecte aici. Unul, sursele noastre de petrol și gaze descresc și există multe studii care arată că datorită economiilor uh, emergente, China, India și așa mai departe, prețurile mondiale de petrol uh, ar putea crește chiar și mai mult decât uh, astăzi. De aceea propun să ne limităm datoriile noastre energetice nu vreau ca economia noastră să piardă în fiecare an 400 de miliarde și pe viitor chiar și mai mult. Ceea ce facem cu această propunere legislativă reprezintă o economie de 50 de miliarde vis-a-vis de obligațiile noastre de plată pentru energie și înseamnă bani în același timp care pot fi investiți în Europa, în uh, sectorul clădirilor și de asemenea în uh, întreprinderile noastre pentru a deveni mai eficiente din punct de vedere energetic. Această criză uh, este, desigur, preponderent una financiară, dar devine din ce în ce mai mult și una socială și economică. Alt aspect al eficienței energetice îl reprezintă controlul costurilor. Dacă ținem cont că într-o economie ca a noastră două treimi din producția de energie va trebui înlocuită în următorii ani, acest lucru se traduce în prețuri mai mari pe kilowatt, pentru că e nevoie de investiții. Și dacă va trebui să ne modernizăm și rețelele, uh, uh, și acest lucru va duce la o creștere a prețului final. Așadar, sunt două sau trei aspecte pe care le putem uh, aborda cu această legislație. Costul energiei este volum ori preț per kilowatt-oră. Și putem uh, acționa mai ușor asupra volumelor decât asupra prețului pe kilowatt. Dacă suntem ambițioși, uh, și încercăm să facem uh, economii, putem renunța la 50% din producția de energie necesară între momentul actual și anul 2030, ceea ce iarăși influențează din punct de vedere pozitiv costurile. Și un al treilea aspect, în Statele Unite nu este doar uh, concurență pe piața energiei între furnizori, ci există o concurență și între partea de ofertă și cerere. Această legislație trebuie să creeze și o piață a ofertei care, și a cererii care să genereze o presiune uh, în vederea descreșterii prețurilor. Dacă procedăm corect, uh, presiunea aceasta nu va putea fi decât uh, în jos în acest sistem. Și apoi mai e și aspectul sărăciei energetice, pe care trebuie să luăm în serios. Discutând uh, cu colegii din Europa Centrală și de Est, aceștia îmi spun că în sistemul comunist energia era practic aproape gratuită și avem mult prea mulți cetățeni care locuiesc în clădiri care nu sunt bine izolate. Așadar, fără o politică reală pentru a îndrepta această situație, vom asista și la o presiune socială foarte mare în aceste țări. <clears throat> Întrebarea e dacă uh, vom fi în măsură să finanțăm aceste proiecte. Cred că aici va trebui să discutăm mai îndelung. Avem instrumente, însă trebuie să creăm și noi instrumente. Avem Banca Europeană de Investiții. În această dimineață, comisarul Han va propune ca 20% dintre fondurile de coeziune pentru eh, regiunile 1 și pentru regiunile de tranziție vor trebui dedicate eficienței energetice și șas- <clears throat> pentru 6 sută din regiunile cele mai puțin dezvoltate din Europa. Sunt o grămadă de bani care pot fi folosiți în mod pozitiv. În această directivă, prin articolul 6, creăm și un nou model de afaceri pentru companiile energetice și cred că trebuie să tragem atenția mai mult asupra economisirii de energie a întreprinderilor care procedează așa, care ne pot asista în acest fel. Și nu în ultimul rând, în poziția Consiliului de anul trecut nu figura niciun fel de obiectiv. În Parlament, cu raportul Benson de, de decembrie, am, ne-am propus obiective clare. <clears throat> Acum Comisia a venit cu obiective de acest tip. Însă Consiliul spune că nu dorește obiective obligatorii și nici măsuri obligatorii. Și asta, desigur, nu ne duce nicăieri. De aceea cred că trebuie să deschidem o dezbatere pe două căi. O dată obiective obligatorii și pe de altă parte măsuri obligatorii. Am avut o întâlnire interesantă cu câteva guverne în ultimele zile care mi-au spus că, cel puțin, încearcă să se gândească la faptul că dacă aceste măsuri vor fi prea aspre, au senzația că interferează cu modul în care abordează uh, ei eficiența energetică la nivel național. De aceea vă spun că trebuie să procedăm pe două căi pentru a avea o marjă mai mare de negociere și pentru a atinge rezultate pozitive. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Avem acum mai multe înscrieri la cuvânt. Începem cu raportul din umbru, colegul Piper. Voi vorbi imediat și pe fond, însă, anticipat, aș dori să-l întreb pe domnul raportor, domnule Tolmes. Aș dori să vă întreb, pentru că analiza a fost bună și o putem și susține în mare, dar ce concluzii trageți acum pentru uh, procedură? Concluzia e oare, așa cum am spus la început, ca pe 20 octombrie să dezbatem raportul dumneavoastră și pe 27 să fie noul termen pentru depunerea amendamentelor? Dacă colegii sunt de acord, putem clarifica acest aspect. Vreau numai să știu dacă l-am înțeles corect. Da, asta a fost propunerea, confirmă președintele. A fost propunerea dumneavoastră, da? corect. Însă eu totuși aș dori să mă refer și la această propunere pentru că noi va trebui să tratăm acest, această tematică în detaliu. Domnule Târmes, dumneavoastră sunteți foarte creativ și foarte amabil în relațiile bilaterale și pentru eficiență energetică ați elaborat o serie de chestiuni care sunt foarte pozitive. Mă miră însă faptul că ați prezentat părți din raportul dumneavoastră care încă nici nu ne-a fost transmis sub această formă. Este în momentul de față doar un proiect de raport. E adevărat că serviciul juridic încă nu a verificat raportul dumneavoastră. E adevărat că astfel nu se poate începe nici traducerea, pentru că mă întreb cum putem aborda dezbaterea pe 20 octombrie într-un mod responsabil și apoi să avem doar un termen de depunere a amendamentelor de doar șapte zile. Mi se pare irresponsabil. Și cred că Uh, toți colegii sunt în aceeași situație. Vom fi abordați de uh, lobbyiști. Sunt până acum lobbyiști care vin mai degrabă din sectoarele uh, izolare termică, turbine, control electric, aceste chestiuni. Uh, cu aceste chestiuni suntem confruntați în momentul de față și trebuie să vă spun sincer că nu vreau să fiu doar uh, obiectul unor lobbyiști care vor să facă afaceri cu astfel de propuneri legislative. De aceea vă rog să apelați și la conștiința dumneavoastră verde. Aștept și lobbyiști care uh, reprezintă asociații de consumatori, de, uh, de locuitori. Aștept așadar reprezentanții care reprezintă și întreaga economie, Camera de Comerț și Industrie. Nu putem acum să prezentăm raportul dumneavoastră care nu, nici măcar nu e gata și apoi, în termen de doar șapte zile, să venim cu amendamente. Mi se pare o propunere irresponsabilă, astfel uh, cădem în capcana unor anumite interese și trebuie să spun din capul locului că nu se poate proceda așa, în pofida obiectivelor noastre în ceea ce privește eficiența energetică. Pentru că eficiența energetică nu este doar economisirea de energie, ci cred că putem fi și noi mai creatori și putem uh, defini lucrurile ca productivitate energetică. Putem include și astfel de aspecte în directivă și de a prelua lucrurile motamo, așa cum le prezentați dumneavoastră, uh, nu cred că se poate. Suntem abia la început de drum și de aceea am vrut să adresez și chestiunea calendarului uh, de la bun început. Mulțumesc. O intervenție pe procedură din partea domnului Turmes, care îi dau curs. Este vorba de o corectură la uh, serviciu de uh, înaintare a propunerilor. Uh, raportul meu a trecut deja. Raportul care a fost verificat de juriști lingviști va fost trimis uh, tuturor aseară. Așadar, uh, uh, lucrurile își urmează acum cursul normal. Good. Ähm, Putem, desigur, clarifica această întrebare. Încă nu am o versiune oficială a raportului, dar s-ar putea totuși să fie o eroare. Mie nu mi-a parvenit. Acum, fie că e vorba de aseară sau azi dimineață, nu e important. Am mai multe intervenții acum pe care vrea, cărora vreau să le dau curs. În primul rând, doamna Madurel, uh, ca raportoare din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că doamna Thompson, uh, raportarea noastră în umbră, nu este aici. Mi-a cerut să uh, vă cer scuze și să prezint uh, pe scurt poziția grupului nostru de înainte. Și eu aș dori să felicit pe domnul Turmes pentru un document foarte bun. Grupul meu crede că în legătură cu eficiența energetică trebuie să trimitem un semnal uh, puternic și uh, clar către Consiliu, cât mai repede posibil și poziția noastră în legătură cu eficiența energetică în Europa trebuie să fie una îndrăzneață și clară. Asta înseamnă că trebuie să luptăm pentru niște obiective cu caracter obligatoriu, cu o metodologie de calcul comună, care să se bucure de cel mai mare, de cel mai larg consens posibil, trebuie să avem uh, mecanisme pentru ca să deblocăm imediat și urgent potențialul, eficienței, potențialul ener, eficienței energetice, mă scuzați. E o urgență uh, și toate sectoarele implicate sunt de acord. Toți actorii din acest sector. A spori eficiența energetică nu e o alegere. Noi avem de ales dacă să o facem astăzi sau mâine. Uh, cei care spun că îl vor face azi vor avea mâine un avantaj competitiv. Asta e realitatea într-o lume în care resursele sunt din ce în ce mai puține și cererea uh, sporește în continuu. De aici urgența de a lua o decizie și de a adopta această nouă directivă cât mai repede posibil. Prețul petrolului se menține relativ mare, uh, ridicat, uh, în ciuda crizei. Cei care vor avea o uh, energie mai eficientă vor, avea, vor fi câștigători în economie globală și pentru ei această directivă supune, uh, presupune crearea de locuri de muncă și creștere pe termen scurt și pe termen lung. Și asta pentru Uniunea Europeană o, azi e uh, urgent. De aceea, domnule Turmes, grupul meu dorește ca termenele să fie pe termen cât mai scurt posibil, inclusiv cel de depunere a amendamentelor. Dacă dumneavoastră propune uh, uh, data de 27, am acceptat, dar nu o altă prelungire. Cred că motivele uh, se pot vedea din tot ceea ce am spus și cred că ar fi uh, irresponsabil să tot prelungim lucrurile fără motiv și sectorul industrial ar fi uh, nemulțumit pentru că el are nevoie cât mai repede posibil de securitate juridică. Și sunt convins că, că și domnul Turmes și ceilalți raportori din urmă sunt dispuși să lucreze cât va fi necesar ca să respectăm termenele cât mai scurte posibil. Dați-mi voie să reamintesc de asemenea că noi vorbim de securitatea noastră. Uh, a reduce consumul înseamnă a ne reduce și dependența externă. Asta e principala cale să ne, pentru a ne reduce vulnerabilitatea și să nu mai fim expuși volatilității prețurilor și intervențiilor externe. Și apoi mai vorbim și de a ne reduce impactul ecologic. Nimeni nu se îndoiește de ă, nesustenibilitatea economiilor noastre pe termen lung și trebuie să facem tot ce putem ca să rezolvăm această problemă. Și în concluzie vreau să mai spun că e, o, îmi face plăcere să exprim dorința doamnei Brita Thompson de a colabora cu raportorul ca fără întârziere să ajungem la o directivă ambițioasă în legătură cu eficiența energetică și care să poată fi uh, adoptată cât mai curând posibil. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am vrut să fac doar o observație pe procedură. Ideea era de a putea discuta raportul astăzi și în acest uh, scop ar fi trebuit să existe deja în toate versiunile lingvistice. Nu este cazul, însă am uh, pus pe ordinea de zi acest raport pentru a câștiga timp. De aceea, o primă discuție a raportului va avea loc pe 20 octombrie, pentru că până atunci probabil vom avea și traducerile și abia de atunci încolo putem discuta celelalte termene. Vreau să rog toate grupurile politice să ne asigurăm că la astfel de teme uh, pot uh, colabora toți colegii interesați. Acum câțiva ani, îmi amintesc, îmi amintesc mi-amintesc că am discutat pachetul liberalizării într-o viteză uh, cu care nu am fost de acord la vremea respectivă eram doar membru uh, simplu în această comisie și n-am avut încotro. Și la acea dată mi-am promis mie însumi că dacă voi avea ocazia ca la un astfel de raport uh, să pot influența lucrurile, un raport cu o astfel de importanță, ca să poată participa toți raportorii în umbră, și toți membrii interesați. Toți să aibă posibilitatea să se informeze, să participe la audieri. Și m-a deranjat faptul că la primele uh, termene uh, președintele nu a fost nici măcar întrebat. Mie mi-au fost doar comunicate, așa cum au fost uh, planificate, până și uh, audierile la care nu am putut participa. Dar pentru accelerarea uh, procedurii uh, pentru accelerarea procedurii le-am admis. De aceea v-aș ruga să vă gândiți care ar fi, care ar fi un calendar rezonabil și realist. În primul rând, discutăm astăzi fără a avea în față un raport. În al doilea rând, vom discuta raportul pe 20, pentru că atunci îl vom avea în față și abia după aceea discutăm termenele. Avem însă foarte multe eh, cereri de, de intervenții. Mai întâi, doamna Hall. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să revenim la punctul de plecare pentru directiva eficienței uh, energetice și anume obligația politică, angajamentul politic pe care ni l-am asumat. Și această directivă este până la urmă modul în care încercăm să atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Apoi, uh, când vorbim despre modul în care definim aceste economisiri, trebuie să știm că este nevoie de economisiri absolute pentru a fi vorba de uh, eficientizare uh, reală pentru uh, obiectivul nostru 2020. <clears throat> Însă, uh, pe lângă schimbările uh, climatice și uh, făcând abstracție de criza economică, trebuie să facem economisiri reale și Trebuie să facem ca aceste economisiri să aducă în plus de competitivitate pentru industria noastră. Comisia a venit cu o propunere de măsuri specifice în această directivă și, așa cum s-a spus, statele membre au și-au cam schimbat părerea vis-a-vis -vis de ceea ce își doreau să vadă ca propunere din partea Comisiei. Uh, eu știu din uh, discuțiile mele că uh, puși în fața unor măsuri foarte specifice uh, care nu se potrivesc neapărat foarte bine programelor pe care le au anumite state, o serie dintre acestea se întreabă dacă nu le-ar conveni mai bine să aibă doar o țintă națională uh, Uh, în cadrul care ar avea mai multă flexibilitate de a defini măsurile specifice. Eu aș cam susține acest, această abordare pentru că ne-ar permite să ținem cont și de rezervele acelor state care fac pași mari în eficientizarea energetică, dar poate nu exact în modul în care uh, se propune de către Comisie. Există două domenii pe care aș dori să le menționez în acest context. În primul rând, clădirile și introducerea la articolul 6 a ideii că 3% din uh, clădirile publice ar trebui renovate în fiecare an. Cred că există o problemă vis-a-vis -vis de clădirile existente, o problemă pe care o cunoșteam și în uh, trecut și anume faptul că 75% din clădirile existente astăzi vor continua să existe și în 2050. Așa dacă Așadar, dacă nu facem nimic în această privință, nu vom putea economisi energie de pe partea de clădiri. Deci sunt, știm foarte bine că este nevoie de acest lucru. De asemenea, cred că este important să implicăm, să coimplicăm statele membre uh, și să, lăsăm, să le lăsăm să-și elaboreze propriile foi de parcurs până în 2050 în ceea ce privește izolarea clădirilor. Bine, propunerea Comisiei este un punct de plecare. Sectorul public trebuie să facă ceva pentru dezvoltarea capacităților de pe piață, să permită micilor întreprinderi să, să se poziționeze pentru aceste renovări. Și dacă ne uităm la modalitatea oarecum prescriptivă uh, a propunerii Comisiei <clears throat> de a începe cu sectorul public, uh, mi se pare o idee bună pe care o susțin. Apoi, în al doilea rând, obligația de economisire a energiei. Mi se pare una foarte importantă să avem un obiectiv clar, Uh, 1,5% uh, pe an. Există astfel de obligații în anumite state membre. Și în acelea care și-au formulat astfel de ținte, uh, s-a constatat că formul, funcționează. Și eu cred că la nivel european putem învăța din cele mai bune practici. Și de aceea este important să le îmbrățișăm și să avem încredere în ele. Sigur că uh, la nivel de detaliu e nevoie poate de mai multă flexibilitate, dar principiul fundamental ne dă încredere că putem obține obiectivele pe care ni le-am asumat în mod politic în 2007. Apoi, în ceea ce privește calendarul, nu sunt sigură care sunt uh, diferențele între mine și domnul Piper, pentru că eu trebuie să vă spun că toți uh, cei pe care ați amintit uh, m-au vizitat deja din partea a tot felul de asociații din partea societății civile și a industriei și o dezbatere a avut loc deja de mult timp. Nu este un subiect nou astăzi și de aceea eu sunt mulțumită de termenul propus pentru depunerea amendamentelor pe 27 octombrie. Eu cred că vom avea suficient timp la dispoziție pentru a, a face o treabă bună. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Ford, are acum cuvântul. Thank you very much. When I first offered to shadow... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Credeam că uh, în calitate de raportor din umbră, eh, ar fi avut cea mai ușoară sarcină pentru a contribui la un raport care să arate cum putem să economisim energie, cum să creștem eficiența energetică și așa mai departe, cum să ne facem viața mai bună, mai verde. Și culmea, am, demersul meu a rezultat într-o situație, implicare într-o situație cât se poate de controversată, în care se vorbește numai de costuri, de cheltuieli, de uh, de, de probleme care apar în calea eficienței energetice. Eu nu sunt de acord cu asta și sunt foarte tristă că s-a ajuns aici, pentru că eficientizarea energetică ar trebui să fie cea mai firească și cea mai clară chestiune. Amendamentele mele vor fi depuse până în 2007, dar, dar este foarte dificil uh, chiar în lunile pe care le-am avut la dispoziție, să conciliez toate aceste puncte de vedere. Sigur, eu am avut punctele de vedere și, și textul și amendamentele mele redactate în limba engleză, dar pentru ca dezbaterea să fie una reală, trebuie să oferim tuturor colegilor posibilitatea de a avea toate aceste texte în variantele lor lingvistice și vreau să întreb președintele dacă ar putea să Uh, fac în așa fel încât uh, uh, în, în coordonarea noastră cu calendaristică, să zic așa, cu Consiliul, să avem mai mult timp după intervenția Consiliului până la votul final în, în Parlament. Adică vreau să nu cumva să ne, să ne împotmolim în plan intern, de exemplu între noi și Comisia Envi, și să avem suficient timp să ne punem de acord în această chestiune care pare foarte e, controversată. Deci ă, negocierile tripartite ar putea fi planificate cândva pe mai-iunie. Oamenii pe care îi reprezentăm ă, trebuie să vadă beneficiile, să întrevadă beneficiile de pe urma acestor măsuri. Și când vorbim despre eficiență energetică, trebuie să vorbim despre eficiența costurilor, în primul rând. În multe uh, țări uh, s-au încercat uh, măsuri care, atât în sectorul locativ cât și în cel comercial, să reducă anumite cheltuieli. Numai că cheltuielile pe care omul le face pentru eficientizarea clădirilor în care locuiește trebuie să fie și ele eficiente din punct de vedere al eficienței investiției. Deci trebuie să încurajăm acele măsuri prin care aceste persoanele vor fi încurajate să investească în eficientizare. Dacă oferim statelor membre un meniu de diferite căi de urmat, atunci statele membre ar putea să ajute persoanele să investească în eficientizare energetică mult mai ușor decât dacă doar am face o descriere a problemei și nu am dat niciun fel de recomandări. La articolul 4, îmbunătățiri energetice la clădirile publice, știm că sunt multe de făcut, dar în diferite state membre există foarte diferite și distinctele nivele de administrare publică și administrația publică ocupă diferite tipuri de clădiri. Deci, uh, uh, la fiecare nivel uh, local, regional, național se dorește economisirea banilor cheltuiți pe întreținerea clădirilor, numai că în formularea actuală, dacă ești, uh, dacă uh, ești o autoritate publică uh, care deja aveai clădiri mult mai eficiente, aproape pasive din punct de vedere energetic, totuși ai în continuare obligația să crești eficiența energetică a clădirii cu nu știu cât la sută. Deci nu mi se pare rațional. Iar în articolul 6, unde se vorbește despre economii de 1,5%, chiar și țările, mem- statele membre care, care au deja succes în această uh, privință uh, consideră că 1,5% economii din diferite uh, obligații suplimentare nu este o țintă reală. În plus, unii au reclamat chiar economisiri de 1,5% anual sunt implicate foarte multe uh, locuri de muncă. Ar trebui o instruire uh, temeinică pe această problemă și de aceea cred că statelor membre trebuie să li se acorde timpul de a introduce în mod gradual aceste uh, măsuri. Evident, cele mai eficace și eficiente să fie intruse uh, primele. În ce privește obstacolele birocratice pentru uh, uh producătorii de uh, elemente de eficientizare energetică și aici trebuie să uh, intervenim. În ce privește contorizarea inteligentă, această in, uh, contorizare inteligentă se pare că nu mai este eficientă din partea, din punct de vedere a costurilor de producție. Da? Pentru Eh, pentru că rețelele eh, inteligente au nevoie și de echipamente inteligente pe care să le eh, coordoneze. coordoneze. În ce privește principiul cogenerării, săptămâna trecută în circumscripția mea am vizitat o centrală ehm, pe bază de cogenerare. Electricitatea este mai ușor de distribuit decât căldura și uh, Uh, am, am a face puțin acolo și, și uh, așa cum este formulat textul cu privire la cogenerare, este foarte dificil să încurajezi cogenerarea um, pentru că uh, în diferite situații și în diferite locații, cogenerarea înseamnă lucruri diferite. Deci acest articol um, Uh, acest articol, de exemplu, abordează și uh, uh, captarea energiei atomoelectrice, dar unele state au problemă cu această sursă. Da? inclusiv cu, uh, au probleme cu captarea energiei termice rezultate din producția atomoelectrică. Dacă eu aș fi negociator în acest dosar, M-ar interesa să obțin un consens între Parlament și state membre și nu să mă îndrept spre o confruntare cu statele membre. Avem nevoie de consens între Parlament și state membre și, evident, uh, un consens cu oamenii pe care îi reprezentăm. Președintele, mulțumesc. Raportorii din umbră au vorbit uh, cu toții acum. Um, în rugămintea mea este în următoarele luări de cuvânt să fiți ceva mai succinți pentru că sunteți foarte mulți pe listă. Doamna Hibner. Domnule președinte, vă mulțumesc. Ca și în documentul trecut, unde vorbeam despre viitorul până în 2020, vorbim și aici de ceva care ține de viitorul nostru, de eficiență energetică și de modificarea unor directive care nu mai corespund sub acest aspect este puțin probabil că vom putea să creștem eficiența energetică cu 25% în următorii ani. În prezent nu există niciun indicator care să ne sugereze că vom atinge acest obiectiv. Toată lumea vorbește de cât de important este să punem la dispoziție mijloacele necesare, fondurile necesare pentru uh, industrie uh, care trebuie să uh, se eficientizeze. Dar și regiunile, autoritățile publice sunt uh, chemate să investească în iluminare în, uh, economică, în izolarea clădirilor și așa mai departe. Vorbim de economisiri la nivelul gospodăriilor particulare, vorbim de echipamente și electrocasnice, uh, ca, cu consum redus, dar haideți să vorbim și despre ce câștigăm despre, de pe seama, de pe urma acestei eficientizări energetice. Câștigăm, uh, avem, uh, avem un câștig foarte concret pentru economia noastră. Deci, dacă vrem să, dacă obținem mai multă eficiență energetică, vom avea nevoie de mai puțin uh, substrat energetic, ca să zic așa. Și, și merită să ne uităm care sunt beneficiile de pe urma acestei eficientizări. Sau, uh, în ce privește economiile în uh, gospodăriile particulare, trebuie să le arătăm oamenilor dacă fac anumite izolări la clădiri sau alte îmbunătățiri, cât anume pot câștiga. Din păcate am impresia că în acest raport lipsește o descriere a beneficiilor uh, pe lângă descrierea costurilor cu eficientizarea. Deci trebuie să avem campanii de informare, trebuie să explicăm cetățenilor uh, despre ce e vorba, că cetățenii trebuie să știe, eu dacă economisesc energie, de fapt câștig ceva concret. toată proiectarea clădirilor trebuie revizuită, trebuie sensibilizați uh, arhitecții. Avem nevoie de case cu emisii zero. Asta ar fi adevărata eficiență energetică. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, domnul Ransdorf, ca raportor din umbră, a fost uh, trecut cu vedere îmi cer scuze, vă rog. I have three short remarks to this. Mulțumesc, domnule președinte, am trei observații scurte. În primul rând, o chestiune de ordin metodologic. Economisirea energiei nu e același lucru cu eficientizarea energetică. Și acest lucru nu reiese din raport. Și trebuie să vorbim mai cu atenție și despre această chestiune, pentru că eficiența energetică ar putea, prin confundare cu economisirea, să o ia pe calea greșită. O a doua observație. Obiectivele propuse, 1,5% reduceri și cogenerare cu caracter obligatoriu, ă, din punct de vedere tehnic, ă, sunt practic nefezabile. Pentru multe state membre vor reprezenta o mare problemă. Și a treia observație. Întregul cadru juridic este practic incompatibil cu economia de piață nu este compatibil cu economia de piață și mai degrabă mai degrabă compatibil cu un sistem de distribuție rigid pe perioada războiului. Și mă întreb mă întreb uneori dacă sunt aici în Comisia ITRE sau într-o comisie de distribuție a beneficiilor și ajutoarelor de stat. Mulțumesc. Domnul Franco. Excuse encore d'avoir anticipé sur mon intervention, mais... Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Cred că antevorbitorii mei au arătat că textul acesta este o ocazie excelentă de discuții, dar avem nevoie de mai mult timp ca să putem să ducem și noi contribuțiile noastre. Am văzut prin declarațiile făcute aici, uh, ale raportorilor din umbră, că era important nu să decretăm ceva, ci să convingem oamenii mm, că altfel statele membre nu ne-ar respecta recomandările. Din partea mea, uh, am analizat mai ales articolul 10 în legătură cu generarea. E un articol foarte prea precis eu aș vrea mai multă flexibilitate ca să lăsăm și statelor membre alegerea solu- propriei soluții energetice. Articolul 194 din tratat spune că statele membre au alegerea, nu trebuie să le impunem cogenerarea. Și directiva, în același articol, spune că noile instalații de producție de electricitate cu energie termică dotate cu un echipament de generare cu un alt randament. M-aș întreba pe ce bază s-a ajuns la cifra la care s-a ajuns. Trebuie criterii economice și tehnice precise. Nu se vorbește deci despre instalații cu randament înalt. Ce se întâmplă cu instalațiile de randament redus? Trebuie să fim atenți ca proiectele de micro, cu generale să nu fie înecate în ambiții prea mari de a economisi energie. Eu voi depune amendamente ca să se incite instalații cu uh, capacitate mică și aș dori de asemenea să insist des instalations de cogénération uh, în legătură cu mm, utilizarea deșeurilor pentru cogenerare. Cred că textul acesta oricum trebuie analizat bine să vedem cum putem avea și noi instrumente de finanțare. Mulțumesc. Colegii Vidal Quadras. Vidal Quadras. Yes, thank you, President. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut această propunere mult așteptată a Comisiei, pentru că sunt convins că e timpul ca Uniunea Europeană să înceapă să investească într-un mod inteligent și competitiv în eficiența energetică, care este, până la urmă, în continuare cea mai mare sursă autohtonă de energie. Acum, ce a defini ce înseamnă inteligent și competitiv uh, va fi misiunea cu care se confrunta comisia noastră. Permiteți-mi doar câteva comentarii vis-a-vis de punctele care îmi trezesc anumite îngrijorări. În primul rând, aș dori să-mi exprim îndoiala asupra modului propus de comisie în măsura eficiența energetică. Dacă vrem într-adevăr să stimulăm economia noastră, cred că plafoanele nu sunt o bună modalitate. Cred că un parametru <clears throat> uh, convingător ar fi intensitatea energetică, deci energie consumată per unitate de PIB. Așa ar trebui să procedăm. Astfel procedează economiile emergente și o fac cu succes în măsurarea eficienței energetice. Al doilea punct se referă la obligațiile impuse prin articolul 7 firmelor energetice. În, nu cred că obligarea societăților de a-și limita sau reduce vânzările ar putea fi o soluție. Cred că s-ar putea apela mai degrabă la stimulente fiscale. Și nu văd nimic de acest gen în propunerea comisiei. Trebuie să avem niște mecanisme uh, solide de recuperare a costurilor dacă impunem așa ceva societăților noastre. În al treilea punct se referă la articolele 4 și 5 în ceea ce privește obligația impusă autorităților uh, publice în ceea ce privește clădirile existențe și construirea sau achiziționarea de clădiri noi. Aici, uh, sigur, uh, s-ar putea crea un motor pentru crearea de unei piețe de noi servicii, ceea ce e bine, Îngrijorarea mea este însă că pe termen scurt autoritățile noastre publice la nivel național, regional, local se află într-o situație în care trebuie să apeleze la măsuri de austeritate și de aceea ar trebui să fim realiști în ceea ce privește posibilitatea acestor autorități de a investi în uh, eficientizarea energetică în condițiile actualei crize. Și în final, permiteți-mi câteva cuvinte vis-a-vis -vis de propunerea de a promova cogenerarea. Întotdeauna am fost un apărător fervent a cogenerării și am în, l-am în fața mea pe Norbert Glante, care îmi poate fi martor. Am lucrat împreună foarte activ la, direct, la prima directivă cu privire la cogenerare. Sunt convins că cogenerarea, potențialul acesteia, nu este încă suficient uh, exploatat. Sunt entuziast, așadar, în ceea ce privește cogenerarea, însă atenție! Nu acesta, necesarul de, de abur sau de căldură nu poate fi singurul factor în a construi astfel de, uh, <clears throat> de stații. Mai sunt și alte aspecte, cum ar fi rețeaua, uh, și așa mai departe. Așadar, trebuie să mai existe și alți parametri. Trebuie să avem o abordare mai inclusivă și și să nu impunem sau să impunem deci să impunem crearea de structuri de cogenerare acolo unde uh, sunt uh, respectați toți acești factori și nu doar uh, în baza necesarului de căldură. În ceea ce privește calendarul, cred că o directivă cu astfel de importanță, cu astfel de ambiții și cu uh, consecințe serioase asupra economiilor noastre ar trebui studiată în detaliu de comisia noastră într-un timp într-o perioadă de timp suficientă. De aceea, haideți să nu ne grăbim pe atare, să le dăm tuturor colegilor posibilitatea să-și prezinte contribuțiile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mai avem o intervenție pe procedură din partea doamnei Ford. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Văd, văd că au, discuții, au loc discuții foarte interesante în ceea ce privește termenele. Vă întreb, domnule președinte, dacă am putea sugera că de la data la care vor fi disponibile traducerile, colegii noștri să aibă un termen de două săptămâni pentru prezentarea amendamentelor. Am înțeles că este prevăzut ca pe 19 octombrie să fie disponibile traducerile în toate limbile. Sigur, um, Poate că săptămânile verzi uh, nu sunt neapărat uh, uh, perioada de lucru. Asta va trebui să lasă aprecierea dumneavoastră. Mulțumesc. Are cuvântul în cele ce urmează doamna Marchis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru această dezbatere extraordinară. Câteva observații doar din partea mea. Eu vin dintr-o țară care e din ce în ce mai eurosceptică toate acestea, toată lumea, ceea ce este îngrijorător, de aceea aș dori să atrag atenția asupra faptului că susțin obiectivele așa cum au fost prezentate de raportor. Sunt însă și de acord cu colegii când spun că nu trebuie să fim prea prescriptivi în ceea ce privește modalitatea de aplicare a acestei eficientizări energetice și trebuie să permitem statelor membre să facă anumite diferențieri. Asta și în funcție de specificul statelor. De exemplu, că o generarea e aplicată la scară destul de largă la noi în țară, de aceea trebuie poate totuși lăsat o anumită marjă de manevră statelor membre. În al doilea rând, se pune accentul foarte mult pe generarea colectivă de uh, energie și eficientizare colectivă, însă aș dori să atrag atenția și asupra nivelului micro, pentru că cred că uh, economisirile energetice nu se fac neapărat în uh, mod colectiv, la nivel public, ci ar trebui să mergem și la nivo- nivelul mic și pentru a face aceasta, cred că nu avem uh, propuneri suficiente. Și așa cum vă Așa cum s-a spus, un euro nu poate fi cheltuit decât o dată și ar trebui să analizăm și nivelul uh, mai mic. Ener și un ultim aspect uh, foarte important, uh, sărăcia energetică este <clears throat> săr foarte importantă. Vin dintr-o țară în care uh, există mai mulți chiriași decât proprietari și de multe ori casele sunt uh, vechi și de aceea aș dori să uh, mă refer și la situația financiară a chiriașilor. Aș dori să văd aici o combinare și cu microgenerarea pentru ca oamenii care uh, sunt chiriași să-și poată genera propria energie. De aceea, în spiritul unei bune colaborări, Uh, aș dori să mă declar de acord cu sugestia doamnei Ford, ceea ce ar face ca termenul de depunere al amendamentelor să fie mutat uh, pe data de 3 noiembrie. Mulțumesc. Doamna Ulskog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că directiva privind eficiența energetică va fi uh, unul din instrumentele politi- de politică uh, sectorială în lupta pentru conservarea climei cu cea mai mare importanță. De ce? Pentru că cred că această directivă, într-adevăr, va da rezultate concrete, importante. Cum au spus-o și colegii mei antivorbitori, această directivă angajează oamenii și industria uh, pe calea uh, reducerii consumului, respectiv eficientizării acestuia. Și uh, de fiecare dată când consumăm energie, ni se oferă prin această directivă posibilitatea de a o consuma mai deștept. Trebuie ca prin acest instrument să ajutăm pe aceia care vor să eh, consume mai eficient. În ultimii ani am spus de multe ori că 1% consum mai redus eh, de energie echivalează cu o economie de 20 de miliarde de euro. Chiar și această analogie demonstrează în mod suficient că eh, eficiența energetică este o valoare importantă pentru noi. Pe lângă protecția climei, protecția mediului, este ceva care se reflectă și în buzunarul cetățeanului, pe lângă faptul că ne ajută. Așa că trebuie să fim uh, atenți să nu uh, deviem de la uh, acest uh, obiectiv. Ar fi nefericit dacă uh, un obiectiv atât de important uh, ar fi compromis prin uh, negocieri care să ajung cu Consiliul care să rezulte într-un impas și nu în soluții concrete. Uh, trebuie să avem grijă ca întregul nostru proiect să nu fie compromis pe termen lung. Știu că, de exemplu, parlamentele finlandez și suedez au, aborda, au adoptat decizii cu o largă majoritate împotriva unor prevederi care sunt conținute în acest proiect de directivă. Și mă interesează să știu, să aflu din partea Comisiei cum reacționează față de aceste decizii. De aceea, poziția mea, care parțial a fost reluată și de alții deja, este că trebuie să luăm decizii bune cu obiective clare, măsurabile și obligatorii, fără însă a intra în detalii prea mărunte. Uh, deci nu ar trebui noi să decidem 2% sau 3% sau 1,5% trebuie să crească eficiența energetică anual. Însă uh, obiectivele generale pe care le formulăm trebuie să fie obligatorii. Deci, Trebuie să instituim niște cataloge de obligații care să fie asumate de toată lumea în domeniul eficienței energetice. Experții care au luat parte la dezbaterea deschisă pe această temă recent Uh, par să fie de acord că uh, astfel de obligații, cataloge, liste de obligații uh, generice pentru eficientizare energetică sunt de mai mare ajutor decât anumite prevederi ultraspecifice. El ar putea crea să, chiar să aibă efect pozitiv asupra ocupării forței de muncă, asupra dezvoltării economice. Deci prevederi obligatorii, fără însă prea multe detalii. Vreau să-i mulțumesc lui Claude Turmes pentru o excelentă muncă pe care a depus-o pe marginea acestui raport. Ne-a ajutat foarte mult. Noi cu toții am fost implicați în demersul său și cei care n-am fost implicați am fost implicați prin natura acestui uh, dosar la un moment dat sau altul. Um, să știți că mulți membri ai grupului socialiștilor și democratici, eh, democraților consideră că trebuie să eh, fim și să rămânem lideri în domeniul eh, ecologizării tehnologiilor, pentru că este poate, probabil cea mai bună contribuție la combaterea modificărilor climatice. Mulțumesc, președintele, domnule Turmes. Înainte de încheierea acestei dezbateri, aș vrea să am o declarație eh, cât se poate declară în legătură cu termenele. Da? Pentru că se pare că acum eh, calendarul nu este agreat de lume și de aceea aș propune să avem un termen pentru amendamente pe 3 noiembrie. Dacă adoptăm acest termen și suntem de acord cu el, atunci toată lumea știe despre ce e vorba și ce trebuie să facem până la acest termen. Uh, domnul coleg Piper, tot pe procedură, țineți cont că mai sunt trei vorbitori înscriși pe fond. Eu altfel am înțeles uh, propunerea de compromis, adică la două săptămâni după ce primim uh, traducerile. Uh, deci se pare că sunt mai multe compromise asupra căreia vreți să convenim acum. Deci, Bun, se pare că există interpretări diferite colega Ford propusese ca termenul să fie la două săptămâni după primirea uh, traducerilor, pentru că nimeni nu știe când vom avea traducerile. Da? Bine? Intervenție fără microfon, domnul Turmes. Este clar că pe data de 19 vor exista toate versiunile lingvistice. 19 plus 2 săptămâni înseamnă 3 noiembrie. Dacă vreți, facem 4 noiembrie. Haideți să nu ne mai jucăm cu aceste termene. Să stabilim aceste termene, pur și simplu este 4 noiembrie sau 3 noiembrie, cum vreți. Președintele, atenție, Claude Turmes, jocul cu termenele tu l-ai început, pentru că ai stabilit niște termene fără să ne consulți, cel puțin pe mine nu m-ai consultat. Mi s-au pus toate termenele, toate datele în față, inclusiv cu workshop-urile și așa mai departe. Și uh, uh vinerea trecută, deci acum 11 uh, zile mi s-a pus uh, întrebarea, păi mai putem lăsa raportul așa, îl putem include pe ordinea de zi sau nu? Pentru că nu sunt respectate anumite termene. Deci cu toate că raportul nu era pregătit, am inclus dezbaterea pe ordinea de zi. Da? Deci ca să nu uităm cum stau lucrurile. Și în mod normal, în mod normal, procedura este în felul următor toți colegii mai întâi primesc raportul în uh, versiunea lingvistică proprie, după care se încep dezbaterile. Ai, ai dreptate în faptul că spui că dacă pe 19 avem traducile, practic pe 20 toată lumea dispune de aceste uh, traduceri uh, și că după această dată putem pentru prima dată dezbate în cunoștință de cauză dosarul ca apoi stabilim o săptămână sau două săptămâni termen de depunere a amendamentelor, este cu totul altceva și se pare că sunt diferite opinii în această privință și nu e rău să ai diferite opinii. Unii, zi, unii spun că nu avem nevoie de mult timp, alții spun că avem nevoie de mai mult timp ehm, și trebuie conciliate acestea aceste puncte de vedere. Deci fie ne, fie ne punem de acord și atunci avem un compromis, fie dacă nu, ne votăm treaba și atunci nu trebuie să avem compromis. Da. Cine mai vrea să vorbească pe procedură? Bun, doamna Hall. Um, Domnule președinte, apreciez foarte mult disponibilitatea tuturor colegilor de a discuta în mod constructiv acest dosar și vă mulțumesc pentru că facilitați această comunicare între noi și mă bucur, m-aș bucura să uh, aud că există într-adevăr un consens în sală. Uh, înțeleg uh, din partea colegilor Ford și Merkis că de fapt cu toții vorbim despre aceeași chestiune că 19 uh, se pare că este termenul care va fi, uh, la care vor fi disponibile versiunile uh, traduse și că asta plus două săptămâni înseamnă să 3 sau 9, 4 noiembrie. Deci, noi avem nevoie să avem date clare și de aceea avem nevoie de conducerea dumneavoastră și de formularea din partea dumneavoastră a unor termene foarte concrete și clare. Deci, mi se pare că cu toții vorbim despre ace- exact aceeași chestiune, dar ne-ar ajuta pe noi toți dacă ne-ați spune 3 noiembrie înseamnă practic traducere plus două săptămâni și atunci toată lumea știe despre ce vorbește. Frau Merkis. Thank you, Chair. It's just to make... Doamna Merkis. Doamna Merkis. Nu cred că este vreo neînțelegere aici. O susțin întru totul pe doamna Hall și pe doamna Ford și interpretarea cu trei noiembrie, pentru că asta ar corespunde unui termen de două săptămâni după prezentarea traducerilor și am aprecia dacă și dumneavoastră ne-ați putea comunica o dată clară și finală. Doamna Kulaska Bobinska, cred că acest lucru este în detrimentul raportului, pentru că o mare parte a dezbaterii s-a consumat uh, pe acest, uh, această chestiune a termenelor, fără a ne referi pe fond. Eu propun că ca cei dintre noi care nu au ajuns să ia cuvântul să o facă data viitoare. Însă, S-a mai spus de asemenea că în cadrul termenului de depunere a amendamentelor este și o săptămână verde și că va trebui să decidem dacă aceea o considerăm săptămână de lucru, pentru că noi atunci ne aflăm acasă și vorbim cu electoratul nostru. Eu nu sunt uh, dispusă să accelerăm uh, lucrările pentru că este o decizie cu mari implicații uh, asupra guvernelor și cetățenilor. Președintele, pentru a nu lungi discuția cu încă o oră, aș dori să reiau sugestia doamnei Hall. Pentru mine este important doar faptul că toți deputații au aceleași drepturi și pe mine m-a iritat mail-ul care au circulat în ultima vreme. Acum am înțeles că există oarecum o opinie comună că ar fi nevoie de încă două săptămâni după disponibilitatea traducerilor. Plecăm de la premisa sau premi- plecând de la premisa că pe 19 sunt disponibile traducerile, termenul ar fi în noiembrie pe data de 3. Doamna Bobinska a mai reluat și chestiunea amintită de doamna Ford a săptămânii verzi. Putem oare tranșa chestiunea, este doar o problemă de moment, dacă are susțineri, să zicem, 19 octombrie, termen de două săptămâni, și să luăm însă ziua de luni, așadar cu două zile mai mult, pentru ca toți să poată fi prezenți și să semneze. Este oare o problemă asta? Din cauza două zile facem circ? Claude Termes. Eu știu însă că dacă tot amânăm, nu reușim să terminăm înainte de uh, luna mai. Și asta este ceea ce mă deranjează, că știți foarte bine acest lucru. Și dacă nu poate veni o propunere uh, din partea uh, dumneavoastră cu data de 3, cred că ar trebui să votăm. Uh, corect? Uh, așa am procedat și la universitate, domnul Piper. cine și-a lăsat timp cu și cu amânare de trei săptămâni pentru redactarea uh, raportului și acum nu ne acordați și nouă același timp pentru a putea trata acest raport? Nu mi se pare corect. Președintele, vreau să vă mai atrag atenția că am trimis 60 80 de întrebări către comisie în ceea ce privește evaluarea de impact. Ar fi util și inteligent să le avem uh, până la data discuției. Eu cred că aici nu mai putem progresa. Repet așadar încă o dată propunerea mea. Nu putem oare fi de acord cu două săptămâni după data traducerilor, deci uh, după data de 19 și pentru a <clears throat> include și argumentul săptămânii verzi, să stabilim data de luni după săptămâna verde. E vorba doar de două zile aici sub... este cineva împotrivă împotriva zilei de luni care este data exactă. Așadar, data de 7 noiembrie. Din partea mea și ora 12 la prânz. Putem fi de acord, Claude? nu sunt de acord cu această dată decât dacă acest lucru înseamnă să votăm cel târziu în ianuarie, pentru că vreau ca acest joc să înceteze. Dacă cădem de acord asupra datei de 7 noiembrie, atunci uh, compromisul să fie acela să votăm cel târziu în ianuarie. Președintele, când vom finaliza, nu știu, și uh, jocuri, nu cred că face nimeni aici, uh, deși mi-ar sta la dispoziție baioneta, dar cred că e, se impune să ne lăsăm timp pentru a face treaba bună și sigur că trebuie să finalizăm în timp util pentru a putea discuta rezultatele cu președinția viitoare. Că ți-am înțeles uh, punctul de vedere că dorește să discuți aceste rezultate cu președinția daneză. Uh, cu cât terminăm mai repede, cu atât mai bine, însă rezultatul trebuie să fie bun. Și am aflat astăzi că există și uh, chestiuni de principiu și ceea ce înseamnă până la urmă eficiența energetică, definirea acesteia. Poate trebuie să mai cooptăm și experți. Așadar, încă o dată, 7 noiembrie, orele 12. Nu obiectează nimeni? Atunci vă mulțumesc și cu aceasta închei ședința de astăzi. Mai despunem de două, trei minute de traducere. Uh, celelalte intervenții le amânăm atunci pe data viitoare și aș dori să mai adaug că considerăm adopt, uh, transmise către Comisia ENVI uh, hotărârea privind COP 17. Sper că nu există obiecții. Sper că uh, secretariatul a notat, uh, i-a notat pe cei care nu au apucat să ia cuvântul acum. Mulțumesc!